Morning. Morning everybody. Bună ziua, dragi colegi. Vom începe această prima ședință de lucru pe această ultimă sută de metri a mandatului nostru. Uh, e un pic târziu, deci să începem rapid. În primul rând, sper că toată lumea a avut uh, vacanțe frumoase, ca a mea. Și după cum vă spuneam, ne aflăm acum spre final. Până în martie trebuie să terminăm. Comisarul de Gucht mi-a propus, de fapt, o întâlnire cu mine și cu coordonatorii pentru a pregăti um, programul nostru de lucru, un lucru care mi se pare foarte interesant și înțelept, așa că vom organiza această reuniune. Adoptarea ordinii de zi. Această ședință este una scurtă, doar pentru această dimineață, nu și după masă. Avem două schimbări pe ordinea de zi. La punctul 4 acesta va fi eliminat de pe ordinea de zi, pentru că am vorbit de uh, trialoguri la ultima întâlnire și la uh, punctul 15 și acesta va fi eliminat. Este uh, vorba de standardele uh, Comitetului Națiunilor Unite. După cum știți, s-a adoptat un acord prin care modificările la acest regulament vor fi făcute de către organismele precizate în acest acord. Așa că la articolul 218 aliniatul 7 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, acest articol se va aplica, nu mai e nevoie de consimțământ informat și, prin urmare, nu se va mai face o schimbare a regulamentului. Deci, se retrage. Dacă există alte comentarii pe marginea ordinii de zi, dacă nu, se consideră adoptată. Procesul verbal al ultimii reuniuni din iulie. Dacă nu sunt comentarii sau obiecții până la sfârșitul întâlnirii de astăzi, se aprobă. Comunicări ale președintelui. Această ședință este transmisă pe internet. După cum știți, lumea întreagă ne ascultă și cine este interesat poate să ne urmărească. Aș vrea să vă dau câteva știri în legătură cu chestiunile comerciale. În primul rând am avut un raport din partea Comisiei în legătură cu măsurile protecționiste Președintele Armeniei care se afla în vizită la Moscova ieri, arăta că Armenia ar dori să se alăture Uniunii Vamale cu Rusia, Belarus și Kazahstan, după ce a încheiat un acord comercial cu noi. Nu știu cum cele două ar fi compatibile, dar asta este. Ar trebui poate să clarificăm ceva din partea, sau să clarifice ceva armenienii. Știri din partea Uzbekistanului, Organizația uh, Internațională a Muncii va trimite acolo o misiune și cred că ar trebui să fim bucuroși pentru că am reușit să avem acest rezultat pentru Uzbekistan. Și o ultimă informație. În acest weekend va avea loc întâlnirea C20 și vom avea observatori acolo să vedem dacă avem știri bune de la această mare întâlnire. Și acum să trecem la ordinea de zi propriu-zisă. În primul rând, examinarea proiectului de aviz pentru buget, o comisie care este responsabilă este bugetul și avem raportor pentru aviz pe domnul Ianic Jadot. Este vorba de garanțiile pentru Banca Europeană de Investiții, pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii. Domnule Jado, vă dau cuvântul, avem deja documentul în față, așa că vom avea o primă dezbatere. Întâi ia cuvântul raportorul pentru a face o prezentare a avizului. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit tuturor înapoi după vacanța de vară. Nu cred că avem aici un dosar foarte complicat, deci uh, nu îmi imaginez că vom avea mari contradicții aici de rezolvat. Ne aflăm deja într-o procedură de lucru accelerată, pentru că n-am avut timp să organizăm un prim schimb de păreri. Prin urmare, am redactat acest uh, proiect de aviz pe care l-ați primit deja și uh, sperăm, uh, bineînțeles, să fie tradus la timp pentru toată lumea. Aș sublinia aici că bănuiesc că avem multe puncte în comun în legătură cu munca realizată de BEI și orientările sale. Și cred de aceea că vom ajunge la un acord foarte rapid asupra uh, a calității ratingului BI, care reprezintă uh, un factor important pentru noi, deși am putea să ne punem semne de întrebare în legătură cu uh, acel triplu A și faptul că bi ul uh, susține și investiții în Europa. Însă faptul că activitatea BEI se îndreaptă și către regiuni din afara Europei, uh, în zone, în regiuni care au nevoie de ajutor. Toate acestea sunt un element care ne interesează din punct de vedere al activității externe și trebuie să existe o coerență cu obiectivele clare ale Uniunii Europene, în special articolul 21 al tratatului. Amendamentele pe care vi le-aș propune Banca Europeană de Investiții nu are drept vocație și nu are nici capacitatea de a interveni în cadrul microproiectelor, deci pentru mici companii. Deci uh, utilizează tot felul de intermediari. De aceea considerăm că ar trebui să ne asigurăm că felul în care lucrează acești intermediari să fie în concordanță cu mandatul BEI și cu criteriile de selecție a proiectelor pe care le stipulează acesta, indiferent că e vorba de domeniul de aplicare sau de alte aspecte precum transparența, bună utilizarea fondurilor europene și așa mai departe. Există și o altă categorie de amendamente care se referă la Clima. După cum știți, 20% din creditele BEI trebuie să fie alocate în domeniul uh, mediului, al climei și aceasta pentru a se asigura că e vorba de proiecte pentru a asigura o protecție a climei. Și aș vrea să dau aici două exemple. Banca Europeană de Investiții oferă Um, are împrumuturi, de exemplu, împrumuturi destul de mari, de sute de milioane de euro, de exemplu în China, care permite să se dezvolte proiecte uh, fotovoltaice sau um, de energie eoliană care sunt utilizate de companiile chineze. Și aici, din cauza dumpingului, știm că aceste proiecte practic uh, intră în concurență cu proiectele europene. Deci, aceste criterii de selecție pe care le aplicăm trebuie să fie foarte bine utilizate și să se asigure că, într-adevăr, sunt în interesul climei și, până la urmă, în folosul economiei europene. Un al treilea tip de amendamente se referă la uh, coerența cu articolul 21 al tratatului și anume dimensiunea externă a Uniunii Europene. Am început deja lucrări în acest sens uh, pentru agențiile care oferă credite la export și ar trebui să ne asigurăm că și BEI este mai ușor trasă la răspundere din punct de vedere a, a uh, sarcinii sale administrative și în legătură cu coerența activității și acțiunilor sale în funcție de obiectivele Uniunii. Există, bineînțeles, și alte amendamente, alte chestiuni referitoare la eficacitatea ajutorului acordat, transparență și altele, dar am încercat să uh, fac o primă prezentare asupra categoriilor cele mai importante. Până săptămâna viitoare avem timp până pe 11 septembrie pentru depunerea de amendamente. Vă mulțumesc! Merci, uh. Mulțumesc! Și acum raportorii din umbră, domnul Cutaș din partea SID. Come back. Um, I must say that, uh... Mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi, bine ați revenit. Uh, mi se pare foarte important, într-adevăr, acest uh, raport uh, referitor la um, garanțiile BEI, mai ales în contextul noului cadru financiar multianual 2014-2020, în, variant, în propunerea sa. Um, comisia a avut mai multe variante. Una ar fi fost păstrarea stadiului actual, dar apreciez faptul că s-a ținut cont și de adaptările în contextul care uh, a tot evoluat. Acestea trebuie să reflecte mai bine obiectivele Uniunii. De asemenea, aș vrea să îl felicit pe Ianic pentru raportul foarte bun, care nu doar uh, consolidează obiectivul de reducere a emisiunilor, acum uh, acesta este introdus și în uh, propunerea Comisiei, în forma sistemului de trasabilitate. De asemenea, el cere mai multă, mai multă transparență, mai multă implicare locală, respectarea drepturilor omului și standardele sociale și um, respectarea obiectivelor mileniului. Mi se pare că acest aviz reflectă poziția Parlamentului Parlamentului European, care a fost uh, exprimat de mai multe ori în uh, rapoartele BEI anuale. De mai multe ori am avut plăcerea să fiu atât raportor cât și raportor din umbră pentru acesta, că despre amendamente, e bine, acesta se îndreaptă în aceeași direcție și anume uh, se leagă de drepturile umane și sociale, despre creșterea um, transparenței, apoi mai ales în ceea ce privește intermediarii financiari, și o mai, bine, o mai bună delimitare a jurisdicției. Mulțumesc. Nu mai văd niciun alt raportor din umbră, spune președintele. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului pentru acest uh, raport uh, foarte echilibrat și foarte bine redactat pe marginea unui subiect important. Aș avea um, câteva comentarii de făcut. Consider că raportul lui Ianic se îndreaptă în direcția bună, dar aș vrea să atrag atenția că există o problemă mare legată de corupție și de utilizarea nepotrivită a fondurilor în aceste zone. De aceea trebuie să exercităm presiunea asupra BEI astfel încât uh, această bancă să aibă mai multă răspundere, să-și asume mai bine răspunderea când e vorba de aceste probleme. Acest lucru trebuie, desigur, convenit împreună cu partenerii din cadrul Băncii Europene de Investiții. Am mai uh, discutat acest uh, subiect în cadrul Parlamentului European. Uh, um, BI trebuie să facă și uh, niște controle, mai ales în ceea ce privește mecanismul de depunere a plângerilor, de contestații. E vorba de, avem nevoie de contacte cu UBI și uh, mai ales uh, cu cei care realizează controlele la fața locului, să știm exact cum se desfășoară acestea. Sperăm că în felul acesta se va îmbunătăți și rolul de interlocutor al Uniunii Europene în aceste țări uh, vizate. Vă mulțumesc și cred că vom putea continua discuțiile constructiv pe marginea acestui raport. Mulțumim. Comisia dorește să, com să comenteze de la DG ECFIN. O avem pe doamna Caroline Gaie. Mulțumesc că Mulțumesc. Vă rog să-mi spuneți numele. Mă cheamă Singh, de la DJ Ecfin. Anil Singh, da. Vreau să vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii interesant. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru faptul că a examinat foarte bine dosarul, pentru faptul că a înțeles că e vorba de unul urgent, având în vedere de man, că faptul că mandatul extern uh, va expira în prima parte a anului 2014. Atunci este nevoie, evident, să existe o continuitate în operațiunile BI în afara Uniunii Europene. Mulțumesc! Uh, and now let's listen to the of uh... Președintele. Și acum să ascultăm și uh, părțile interesate. Partea interesată, și anume BEI, domnul Alessandro Carano, care este șef de unitate din partea BEI. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Uh, raportorului și raportorilor din umbră care au luat cuvântul. Salutăm ocazia de a continua dialogul cu Parlamentul și de a avea orientarea orientare a politicilor din partea acestei comisii, lucru foarte important pentru că acțiunea noastră externă, așa cum s-a amintit, există în mod exclusiv pentru a sprijini politicile uh, externe ale Uniunii în diversele domenii vizate de aceasta. În acest moment, în cadrul uh, financiar multianual de acum, uh, implementăm o decizie similară care uh, permite BEI să aloce aproximativ 30 de miliarde conform revizuirii care s-a făcut acum 2 ani, cu o concentrare specială pe zona de vecinătate și pentru țările din mm, programul de preaderare. Ei bine, aceste, această sumă um, a fost uh, redusă sau uh, se, se estimează o reducere până la 25 de miliarde de euro pentru următorul cadru financiar multianual și avem o problemă, ne preocupă faptul că acest lucru va însemna o reducere a activităților noastre. Cât despre um, calitatea și conținutul acțiunilor noastre, uh, S-au făcut încercări puternice deja, începând cu revizuirea de la mijlocul perioadei, să se uh, stabilească mai bine uh, accentul pe impactul asupra dezvoltării și s-au revizuit uh, o serie de proiecte din 2012, putem să vă arătăm rezultatele. Este prima oară când putem să evaluăm cu adevărat rezultatul și impactul potențial al operațiunilor noastre la nivel local. Pe de altă parte, dacă mergem mai departe și introducem uh, o serie de cerințe suplimentare în ceea ce privește consultările și um, evaluările, e bine, acest lucru aduce cu sine niște consecințe, desigur, și um, vom lucra cu serviciile noastre pentru a evalua mai bine um, impactul uh, modelului nostru de afaceri și, așa cum a spus și domnul raportor, până la urmă, um, obiectivul este să um, să fim uh, totuși uh, mai uh, în conformitate cu resursele de la nivel european. Așadar, trebuie să ne adaptăm și noi. Resursele au devenit mai limitate. Trebuie să ținem cont de acest lucru și când lucrăm în, la nivel extern. Cât despre schimbările climatice, într-adevăr ne-am uh, concentrat mai mult uh, acțiunile pe acest obiectiv. Suntem gata să lucrăm cu acest uh, nou obiectiv propus aici, 25% um, de, dintre fonduri țintite pe schimbări climatice. Avem programe deja în fază de pionerat cu mai multe instituții financiare și vă putem furniza date um, în acest sens. S-a mai făcut o referire la China. Într-adevăr, avem um, um, un um, program cadru pentru acțiunile climatice în China, care s-a concentrat pe sprijinirea Chinei în a investi în um, proiecte de energie regenerabile și așa mai departe, dar ca urmare a litigiilor uh, recente referitoare la panourile fotovoltaice și la um, turbinele eoliene, am um, suspendat uh, toate finanțările pentru aceste financiare solar, proiecte solare și eoliene considerând că mm, este în coerență cu uh, politica Uniunii. Nu finanțăm aceste proiecte până nu se rezolvă litigiile. Însă, trebuie spus că orice proiect al bei în cadrul acestei decizii dar și în afara acesteia pentru că uh, uh, există și alte programe uh, care nu țin de aceste litigi, ei bine, toate acestea fac obiectul uh, evaluării comisiei. Comisia trebuie să le aprobe. Și au existat uh, situații în care, uh, iată, s-a ajuns la o suspendare a finanțării. Aceasta este poziția noastră. Suntem pregătiți să continuăm dialogul pentru a ne asigura că obiectivele se îndeplinesc așa cum trebuie și putem să facem toate eforturile în acest sens. Mulțumim, spune președintele. Aveți alte comentarii? Vi s-au părut că explicațiile sunt uh, mulțumitoare? Uh, domnul Jadă, da, mulțumesc uh, și colegilor și celor care au uh, intervenit. Mi se pare că au fost foarte utile. Mulțumesc în special uh, Bei pentru lămuririle pe care le-a adus, mai ales în ceea ce privește China Aș sugera, domnule președinte, ca în cadrul următoarei reuniuni a Comisiei, când vom avea mai mult timp, să putem să menționăm un pic și conflictul cu um, China și modul în care Uh, Comisia a încercat să rezolve, și anume acordul între Comisie și întreprinderile uh, din China și uh, China. Mm, cred că este important acest lucru. A fost vorba de un conflict destul de aprins și public și um, cred că este foarte important să păstrăm interesele europene în minte atunci când luăm măsuri în acest sens. Mulțumim, o să țin cont de acest lucru, spune Uh, președintele. Amendamentele pot fi depuse până pe unsprezece septembrie la ora 6 seara. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba de o întrebare cu solicitare de răspuns um, um, oral um, și de o rezoluție în ceea ce privește importul în Europeană de bunuri fabricate în sistemul Laogai. După cum știți, acest sistem se referă la un fel de lagăre de muncă din uh, China și uh, uh, am hotărât să mergem cu o întrebare cu solicitare de răspuns oral și cu o propunere de rezoluție privind acest subiect. Având în vedere că am considerat că până acum Comisia nu a putut să răspundă, să explice în mod corespunzător cum va face fața acestei probleme. Mm, s-a tradus întrebarea mm, cu solicitarea de răspuns oral, mm, dar propunerea de rezoluție nu există în acest moment decât în varianta în engleză. Solicitez, sugerez să continuăm dezbaturile, dar ar trebui să stabilim și o, un termen de depunere a amendamentelor. Acesta ar trebui să fie stabilit, sperând că până atunci va fi disponibilă și traducerea. Um, Helmut Schulz este raportor pentru um, solicitarea um, uh, de, solicitarea um, de răspuns oral și răspunderea um, și propunerea de rezoluție nu este aici responsabil din partea PP, domnul Casper, așa că îi dau uh, cuvântul domnului uh, Uh, Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ne dăm seama cu toții că este vorba de o chestiune foarte gravă și pe, pe care trebuie să o considerăm în cadrul politic și um, comercial și a relației dintre Uniunea Europeană și um, China. Ce aș vrea să adaug la acest proiect, precum și la întrebare și um, sunt de acord uh, cu abordarea um, Uh, propusă, am avut deja un schimb uh, de vedere în acest sens în cadrul uh, Parlamentului în septembrie 2010. Am vrut să vedem care este poziția Comisiei cu privire la sistemul la OGAI și mai ales în ceea ce privește modul în care afectează relațiile economice, precum și cele politice dintre Uniunea Europeană și China. Și apoi, cât despre propunerea de rezoluție, am uh, primit-o abia ieri și abia atunci am apucat să mă uit un pic pe ea, dar acolo se regăsesc principalele solicitări de a îndemna, de a solicita guvernului chinez de a furniza uh, informații suplimentare cu privire la situația actuală, cum stau lucrurile în acest moment. Și în acest sens a sprijini rezoluția și uh, aș uh, orienta schimbul de vederi în acest sens. Um, aș dori să sprijin poziția domnului Caspari. Mulțumesc, găsiți ambele argumente în dosar. Dați-mi voie să dau acum cuvântul celorlalți membri. Domnul Berlanger. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender, äh, liebe Kollegen. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, cunoaștem această problemă de multă vreme. Am discutat lucrurile și în septembrie 2010 și nu știu ce fel de caracter politic ar trebui să îmbrace această uh, problemă. Există deja divergențe cu China, cu uh, China legate de panourile solare și se pare că lucrurile o iau la vale, pentru că dacă vrem să arătăm Chinei că avem intenții serioase, va trebui să vedem dacă nu putem introduce acest punct în uh, Uh, negocierile, de, negocierile comerciale cu China. Trebuie să aducem o schimbare, nu doar să vorbim. Mulțumesc. Domnul Jadu. Eh, Evident, nu, nu sunt... Da. Bineînțeles că și noi susținem această inițiativă. Nu știu dacă este vorba de o problemă de traducere. Vorbeai despre uh, um, escaladare. Și cred că nu e vorba de așa ceva, ci uh, e vorba de o clarificare, pentru că acest fenomen există de ceva timp. Uh, nu suntem neapărat într-un moment de criză, dar oricum e greu de explicat uh, salariaților care își pierd locul de muncă că sunt dați afară pentru că vin aici bunuri din altă parte, fără ca consumatorul european să fie conștient de condițiile în care acestea s-au uh, produs. Cred de aceea că este o inițiativă foarte bună, o susținem și am putea avea o dezbatere mai pe larg pentru a vedea cum uh, putem uh, avea o concurență mai leală între Europa și China. Și raportul de Sarnez este doar o parte a acestui context general. Bineînțeles că există și elementul de transabilitate care va trebui să fie absolut obligatoriu. Mulțumesc. Văd că nu a mai cerut nimeni cuvântul. Să dăm acum cuvântul comisiei. Doamna Manica Hensi. Cine reprezintă comisia astăzi? Comisia? Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Într-adevăr, această chestiune a fost discutată în 2010 și avem foarte multe întrebări adresate Comisiei pe această temă. Voi încerca să le răspund astăzi. Uniunea Europeană condamnă uh, lagărele de muncă și produsele acestora care sunt uh, comercializate și exportate în țări terțe. Nu considerăm că este o problemă legată strict de China, pentru că există mai multe țări care vând aceste produse din lagărele de muncă. Tocmai de aceea am început să colectăm date pentru a vedea ce, despre ce țări este vorba. Dar aici este vorba despre relația bilaterală între Uniunea Europeană și China. Uniunea Europeană întotdeauna sublinează negocierile cu China, incompatibilitatea uh, uh, între drepturile omului și practicile din aceste lagăre de muncă. Uh, îi voi da acum cuvântul colegului meu care ne uh, poate da informații mai actuale cu privire la dialogul actual cu China. Întrebarea se referă și la Um, discuțiile pe care le avem cu, uh, cu China în alte forumuri, la um, Adunarea Generală uh, a Națiunilor Unite, de exemplu, și nu precupățim niciun efort să aducem în discuție această temă în aceste foruri. Această chestiune este uh, acoperită într-o convenție a OIM, care poate duce la rezultate și am văzut recent în Uzbekistan o țară pe care ați menționat-o mai devreme, presiunea Uniunii Europene a dus la o apropiere între țara respectivă și OIM. Aș putea să menționez un alt exemplu, Bangladesh. Deci o cooperare cu OIM este un mijloc eficient de a opri aceste practici. Consider că este clar că obiectivele politicilor comerciale sunt uh, deschiderea piețelor și comerțul liber, dar acestea pot să aibă o contribuție importantă în termen de uh, dezvoltare durabilă. Ați vorbit despre acordul de investiții cu China și dorim să avem aici niște prevederi uh, ambițioase în materie de dezvoltare durabilă și am discutat aceste probleme cu China, mai ales uh, în ceea ce privește dreptul muncii. Da, deci și uh, politica comercială are un rol important, dar într-adevăr e nevoie de un răspuns mult mai cuprinzător. Am uh, înființat și un grup interservicii care include comisii, serviciile comisiei relevante și serviciul pentru acțiune ex, externă. S-a reunit în 18 aprilie anul acesta și are mandatul de a identifica și analiza um, uh, această problemă în mai multe țări, nu doar în China. De asemenea, revizuiește politicile UE pentru a vedea unde este nevoie de actualizare. Facem schimb de informații cu uh, Um, uh, cu partenerii noștri cu privire la produsele care se află deja pe piața europeană și analizăm măsurile pe care le putem lua, mai ales uh, interzicerea uh, acestor bunuri în Uniunea Europeană. Aceasta este o măsură pe care o analizăm cu precădere. Grupul a discutat definiția uh, muncii forțate în lagăre Aici uh, este vorba despre convenția uh, OIM cu privire la munca forțată. Încercăm să vedem și cât de amplă este problema, câți oameni sunt implicați în asemenea practici și care este cantitatea exporturilor și mai ales exporturilor care intră în Uniunea Europeană. Informațiile pe care le avem, uh, le-am obținut cu greu pentru că aceste practici sunt ținute secrete și China este oarecum scutită de uh, China uh, și ea ține practici, aceste practici secrete. Nu știm cât dintre oamenii care sunt ținuți în lagăre de muncă în China sunt implicați în exportul producției, dar, pe baza cercetărilor noastre, se pare că în mare parte aceste persoane sunt, lucrează în construcții și doar un procentaj foarte mic lucrează în producerea de bunuri care pot fi exportate în alte țări. Avem câteva concluzii preliminare dar uh, accentuez, este vorba despre concluzii preliminare pentru că uh, problema este pe rol. Este nevoie de un mecanism de trasabilitate și despre o uh, interzicere a importurilor acestor produse, dar aceasta nu este o măsură completă, pentru că atunci când vine vorba despre eficiență, se pune întrebarea dacă există vreun instrument uh, care ar interzice uh, importul acestor produse, pur și simplu produsele ar fi exportate în alte țări care nu au asemenea prevederi și instrumente ca și noi. Dacă ar exista vreo măsură comercială, aceasta va trebui să respecte uh, regulile OMC, va trebui să fie nediscriminatorie, proporțională și să se referă și la uh, comerțul în interiorul UE. Vorbi și despre un mecanism de control pentru a verifica unde, se, unde au loc aceste practici acest lucru funcționează foarte bine în procesul Kimberley, dar având în vedere natura uh, lagărilor de muncă, există, o, există dubii serioase cu privire la colaborarea cu țările în care au loc aceste uh, practici. Uh, este vorba despre foarte mulți agenți economici care sunt implicați, lanțuri de, furniz, de, de aprovizionare foarte complexe, deci ar fi foarte dificil, dacă nu aproape imposibil, uh, Uh, să contracărăm această, acest fenomen. Cred, deci, că Comisia Europeană este foarte angajată în acest proces de a vedea cum politicile comerciale pot să aducă o schimbare și grupul nostru își va continua munca. După cum am spus, este o problemă foarte complexă. Vom continua să analizăm întrebarea pe care ne-ați adresat-o și vom vedea cum uh, uh, măsurile pe care le-am menționat mai devreme, monitorizarea, măsurile comerciale, ar putea avea un efect, ținându-se cont de convențiile OIM. De asemenea, co colaborăm cu companiile în materie de uh, responsabilitate socială. Uniunea Europeană uh, promovează uh, aceste practici de responsabilitate socială. OCDE are și ea prevederi cu privire la uh, responsabilitatea socială în corporații și le susținem eforturile. Aceasta este o discuție binevenită pentru noi, ne vom continua munca Uh, informațiile sunt foarte greu de găsit, deci mai avem mult de lucru. Doresc să menționez că OIM și Convenția cu privire la muncă din 2013 au eliberat un raport cu privire la uh, siguranța muncii. Deci rezultatele acestui raport ar trebui să fie disponibile până la sfârșitul anului. Le vom uh, introduce în analizele noastre și ne vom întoarce aici cu estimări mai exacte și cu uh, uh, răspunsuri mai clare cu privire la măsurile pe care le-am putea adopta. Acum îi voi da colegul, cu cuvântul colegului meu de la Serviciul de Acțiune Externă și vom vedea cum putem contracara acest fenomen în China. Mă numesc George Cunningham. Stimați membri ai Parlamentului, vă mulțumesc că ne-ați dat ocazia să vorbim astăzi. These authorities in the framework of the biannual, twice yearly human noi încercăm să stabilim un dialog uh, bianual și să avem și un seminar pe această temă. Uniunea Europeană se referă în general la situația drepturilor omului în China, la nivelul Națiunilor Unite, în special la Consiliul pentru Drepturile Omului și în cadrul adunării generale. Drepturile omului sunt discutate la mai multe niveluri și în, uh, într-un cadru variat în legătură cu China și, bineînțeles, la summitul de anul trecut UE-China, la sărbătorirea celor 50 de ani. Bineînțeles, uh, și a, uh, problema exporturilor de bunuri din a, uh, acest sistem la OGAI a fost discutat la ultima întâlnire pe care am avut-o anul trecut. S-au făcut multe speculații în legătură cu sistemul în sine, dacă el va fi modificat sau nu în anul acesta și deocamdată nu s-au făcut propuneri concrete din partea chinezilor, dar la ultimul dialog pentru drepturile omului cu Uniunea Europeană, reprezentanții a biroului procurorului public um, arătau că China este dispusă să reformeze acest sistem până la sfârșitul anului. Totuși, experimentele de reformare care sunt în curs acum în patru orașe, arată că sistemul corecțional care este în vigoare um, este unul care nu poate fi înlocuit atât de rapid și nu uh, se poate da drumul oamenilor imediat, ci probabil va fi înlocuit cu un alt sistem de detenție însă bunurile care sunt exportate în acest sistem s-ar putea să uh, nu mai fie exportate în acest fel. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Aș vrea să subliniez aici că în munca dumneavoastră, indiferent cât de greu ar i-ar fi un european să lupte pentru astfel de obiective, cred că ar trebui să se mențină pe poziția de lider pentru a respecta aceste drepturi. Și cred că Parlamentul are obligația de a se asigura că și Comisia își îndeplinește această responsabilitate. Mulțumesc, domnul Scholz, dacă mai aveți un comentariu final. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea ne-a arătat cât de complexă și de importantă este această chestiune. Și sunt de acord cu reprezentantul Comisiei care spunea că trebuie să vedem această problemă în contextul obligațiilor internaționale și că un european ar trebui să-și respecte valorile fundamentale atunci când se relaționează cu alte țări. Iată de ce sunt de acord că și proiectul de rezoluție a pus degetul pe rana în acest sens și că trebuie să continuăm discuțiile nu pentru a ajunge la o soluție ideologică, ci pentru a depăși o situație în care munca silnică este utilizată și aceasta produce dificultăți în propriile noastre țări și din punctul de vedere a poziționării internaționale a Uniunii Europene în acest sens. S-a spus aici că, în primul rând, avem nevoie de mai multă claritate pentru a vedea care este poziția noastră și, după aceea, să vedem cum uh, putem avea o dezbatere mai aprofundată aici, la Parlamentul European. Mulțumesc. Domnul Jadot? Mulțumesc. Ascultând răspunsul Comisiei, am fost surprins pentru că s-a utilizat un limbaj foarte diplomatic în care se spunea că totul este foarte complicat și într-adevăr așa este, dar concluzia uh, pe care o trag este că de fapt nu putem face nimic și că despre asta probabil uh, vom vorbi doar în pauza de cafea, nu? Nu când ne vom întâlni cu chinezii. N-am simțit din răspunsul comisiei care exista o voință politică, cu adevărat, pentru că pentru că Europa, de fapt, are o obligație de a se asigura că produsele care intră în Uniunea Europeană pe piața noastră și care sunt produse în astfel de condiții, să dispună de o trasabilitate care să ne permite să împiedicăm așa ceva. Acesta nu este de competența INTA, bineînțeles, să susținem sistemul Laogai, dar e clar că produsele care sunt fabricate în sistemul Laogai și care ajung pe piața noastră, e totuși de responsabilitatea noastră să vedem ce se întâmplă cu ele. Și pun pariu că putem asigura o trasabilitate pentru aproape orice produs de pe piața financiară sau produsele textile, de exemplu, care vin din China, dar nu același lucru se întâmplă și cu aceste produse în sistemul Laogai. Mulțumesc, spune președintele, și eu sunt de acord uh, cu îngrijorarea pe care ați manifestat-o. Termenul de prezentare a amendamentelor pentru uh, proiectul de rezoluție 24 septembrie, anul acesta la orele 18 și votul la comisie va avea loc pe 14 octombrie se va ajunge probabil și la un acord între grupurile politice și nu mai există alte probleme. Următorul punct pe ordinea de zi, avem ședința de vot. Dacă toată lumea este pregătită cu cartelele de vot, vom începe la ora 10. Let's uh, resume our proceedings. Voting. Dragi colegi, să trecem la vot. Primul punct pe lista de voturi. Proiectul de aviz și amendamentele la bugetul general Raportor este domnul Peter Stașni. Comisia responsabilă este, bineînțeles, Comisia de Bugete. Și avem două părți pentru vot. În primul rând, amendamentele la proiectul de aviz, nu la bugetul general. Avem 20 de amendamente și mai multe amendamente de compromis. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cu un vot diferență. Felicitări raportorului. Și acum amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom face o verificare electronică. La amendamentul 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, nu, acesta este caduc, mi se spune. Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se respinge. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, acesta este caduc. Amendamentul 14, în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15, pentru, împotrivă, abțineri, vom face o verificare electronică la amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 16 pentru, 16 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face din nou o verificare electronică la amendamentul 16. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că avem același rezultat se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 23 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și două abțineri. Felicitări raportorului. Cea de-a doua parte a votului la acest punct este pentru amendamentele la liniile bugetare. Amendamentul 7000 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7001 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7002 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu unanimitate. Votul la plenară va avea loc uh, pe 23 octombrie. Următorul punct, raportul Fielner. Punctul 8 se referă la mandatul de negociere cu Consiliul și Comisia în ceea ce privește regulamentul UE al Parlamentului și a Consiliului pentru modificarea regulamentului 428 din 2009 de instituirea unui regim comunitar pentru controlul produselor cu dublă utilizare. După cum știți, am adoptat deja o poziție atât în comisie cât și la plenară și acum este vorba de a, mandatul de negociere cu Comisia și Consiliul. Prima a, poziția noastră a fost a, adoptată în octombrie 2012 pentru a începe negocierile. Așa cum am acordat cu Consiliul la ambele dosare. Acest lucru ne va face să ne întoarcem la dosarele unde activitatea a fost întreruptă și unde se utilizează comitologia și actele delegate. Domnul Ferner. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Lightfried. Sună un pic cam ciudat, nu-i așa? Vocea mea parcă aș avea ecou. E ciudat să mă ascult așa. Domnule Fielner, vreau să mă refer tocmai la acest raport. Avem o mică problemă aici și nu știu cum am putea face. În principiu, grupul S și D este pentru începerea negocierilor cu Consiliul. Însă, Aici e vorba de un raport unde niciuna dintre părți n-a dat dovadă de maturitate și am prezentat amendamente și amendamente au venit și din partea celorlalte grupuri politice în acest sens. De aceea cred că este foarte dificil să facem față acestei situații atunci când vom negocia cu Comisia și cu Consiliu. Însă cred că ar fi bine să facem acest lucru până la urmă și dacă am rezolva problema între noi. Pentru grupul meu însă există o condiție pentru a da undă verde începerii negocierilor și anume să încercăm să preluăm toate amendamentele la care Parlamentul s-a pronunțat și să luptăm pentru fiecare element pe care l-am hotărât. Pe de altă parte, n-am dorit să intrăm în negocieri cu anumite compromisuri și cu lucruri care s-ar putea schimba pe parcurs. Pentru că nu vreau să avem niște compromisuri așa grăbite în pripă și astăzi încă aș vrea să știu încotro ne îndreptăm și sunt convins că nu e posibil ca doar cu o întâlnire sau două să luăm astfel de decizii. Cum putem rezolva o astfel de probleme? Nu știu. Asta e o întrebare pe care o adresez în primul rând președintului. Cum, președintele, cum putem rezolva această situație? Da, vom ține cont de remarcile dumneavoastră. Dau cuvântul raportorului, domnului Fielner, pentru a răspunde. Mulțumesc și scuzați-vă că am ajuns un pic cam târziu, am venit direct de la aeroport cu valize cu tot, dar oricum important este că am ajuns aici. Nu știu dacă am înțeles prea bine ce uh, spunea domnul Leichfried, pentru că eram încă abia sosisem. Dacă să începem sau nu negocierile. Vom avea o întâlnire oricum între raportorii din umbră, dacă e să hotărâm începerea negocierilor. Și am trimis uh, un e-mail pentru că uh, vreau să fiu pregătit pentru această întâlnire cu raportorii din umbră. Nu vreau să mă pronunț dinainte, dar aș vrea să fie două lucruri foarte clare. În primul rând, în calitate de raportor, sunt conștient de acest fapt și în cei 9 ani de experiență aici la Parlament, întotdeauna am avut aceeași poziție. Întotdeauna am susținut amendamentele prezentate de Parlament și deciziile noastre. Deci dacă cineva vrea să pună sub semnul întrebării așa ceva și că după aceea nu voi susține ce hotărâm aici, nu, nu prea e frumos. În al doilea rând, există o problemă cu această, înce cu această începere a negocierilor și provocarea cu care ne confruntăm este că avem un element important de discutat Bineînțeles, putem prelungi foarte mult um, această negociere la acest punct sau, dacă Comisia nu dorește să ajungă la un compromis, atunci mai devreme sau mai târziu, pentru că rolul Parlamentului este acela de a fi cât mai aproape cu putință de poziția Parlamentului. Însă dacă Parlamentul nu dorește niciun fel să ajungă la un compromis la acel punct specific, la acel punct esențial, atunci probabil că într-adevăr sunt de acord cu dumneavoastră că n-ar fi bine să începem negocierile. Însă cred că ar fi mult mai bine să ne asumăm responsabilitatea și să avem un al doilea vot la a doua lectură. Pentru că n-ar fi corect din partea Parlamentului să începem negocierile fără ambiția de a ajunge la un compromis și la un acord. Deci dacă grupul socialist nu dorește să ajungă la un acord de compromis, atunci cred că ar fi bine să votați împotrivă și atunci să trecem la vot și aș fi de acord. Da, dragi colegi, doamnelor și domnilor, trebuie să votăm această decizie de a intra sau nu în negocieri, pentru că fiecare grup poate propune ceva și decizia o luăm împreună. S-a făcut propunerea, acum trebuie să vedem dacă decidem cu majoritatea mobilor pentru intrarea în negociere, pentru acest mandat de negociere sau nu. Din punct de vedere al conținutului, totul depinde de dumneavoastră, eu nu pot să spun nimic în această privință, dar aș vrea să vă reamintesc altceva. Eu voi prezida trialogurile și înaintea fiecărui trialog vom avea o întâlnire cu raportorul și cu raportorii din umbră. Asta vreau să vă spun dinainte pentru că asta va fi regula de funcționare. Deci, dacă vreun grup politic are ceva de spus asupra conținutului va avea posibilitatea să o facă în întâlnirea prealabilă pe care o organizăm înaintea fiecărei întâlniri tripartite. Acum lucrurile sunt clare și acum trecem la vot. Fiecare are dreptul să spună da sau nu pentru deschiderea negocierilor, dar trebuie să trecem la vot. Domnule președinte, Cred că dezbaterea ne-a arătat cât de complexă este situația și uh, probabil că votul va fi foarte strâns. Eu sunt de acord că trebuie să votăm. Însă, grupul nostru n-a fost menționat la punctul 3 și vreau să insist că toate grupurile politice ar trebui să fie incluse în echipa de negociere. Decizia pe care o vom lua va include, în primul rând, decizia de a intra în negociere cu Consiliu și să ajungem la un acord pentru a doua lectură rapid. În al doilea rând, mandatul se referă la rezoluția legislativă din octombrie anul trecut, împreună cu rezultatul negocierilor la Omnibus 1 și 2. Acesta va fi domeniul de aplicare al mandatului. Și acesta va fi adaptat pe parcursul negocierilor în acele întâlniri informale prealabile pe care le-am menționat. Și știți că acesta este felul în care eu lucrez, n-am să schimb acum nimic. În al treilea rând, echipa de negociere va fi alcătuită din președinte, eu, raportorul, domnul Fielner, Și știți că am fost întotdeauna foarte strict în această privință. Parlamentul trebuie să aibă o singură voce și acesta este raportorul, așa cum s-a întâmplat și până acum. Raportorii din umbră, domnul Leifri din partea S și D, doamna Șache de la ALDE, doamna Keller de la Ver și Ian Zaradil de la ECR. Raportorul uh, care a venit din partea GUE mi-a fost menționat doar azi dimineață, deci de-aia nu este aici. Aceasta este decizia pe care trebuie să o luăm și acum trecem la vot. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Poate că votul meu este un vot cheie, nu? Așa că e important. Da. S-a închis votul. Se adoptă 23 de voturi pentru, 4 împotrivă și nicio abținere. De aceea, primul trialog va fi după masă, însă înainte de aceasta vom avea o întâlnire informală între mine, raportor și raportorii din umbră pentru a o pregăti. Item 9. Again, a decision to... Punctul 9. Din nou este vorba de deciziile de a demara negocieri, de a intra în negocieri. De data aceasta este vorba de modificarea regulamentului Consiliului din 94 privind contingentele tarifare pentru carne de vită și mânzat de calitate superioară, carne de porc, carne de pasăre, grâu, borceac și tărâțe, brizuri și alte reziduri. Eu sunt raportul decizia de intrare în negocierile informale pentru un acord în prima lectură. E bine, acordul și amendamentele au fost arătate în uh, septembrie anul trecut. Rezultatul uh, a fost uh, să intrăm în negocieri. În echipa de negocieri va fi compusă din raportor și Singurul raportor din umbră care mi-a fost indicat, uh, doamna Roval din partea PP. Aștept și uh, indicațiile celorlalte grupuri uh, politice. În mod oficial, vă rog, în scris. Vreau să mi se spună cine sunt raportorii din umbră, dar în scris. Să votăm. Vot electronic. Deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă 25 de voturi uh, pentru, două împotrivă, nicio abținere. Primul trialog este programat pentru data de 18 septembrie. Punctul 10, decizia de intrare în negocieri cu Consiliul. De data aceasta este vorba de modificarea regulamentelor Consiliului din 97-98 și încă unul din 98 în domeniul importului de ulei de măsline și alte produse agricole din Turcia. Este vorba din nou de competențele delegate și competențele de executare ale Comisiei și de aceea a fost uh, ales acest uh, dosar acum, înainte de închiderea uh, ca, acordurilor cadrul. Uh, Acordurilor cadrul omnibus. Este vorba de mai multe uh, decizii, una de intrare în negocieri, de a se ajunge la un acord în primă lectură cu Consiliul, baza mandatului uh, Um, vor fi amendamentele din plenar din septembrie anul trecut și um, rezultatul um, omnibus. Echipa de negociere va fi compusă din, din raportor, adică eu, și singurul raportor care mi-a fost indicat uh, până acum este din partea PP-ului. Aștept și celelalte nume din partea celorlalte grupuri înscris. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Același rezultat aproximativ, 24 voturi pentru, 2 uh, împotrivă, nicio abținere. Punctul 11 se referă la ratificarea rezultatului negocierilor în trialog în ceea ce privește comerțul cu precursori de droguri. După cum știți, s-a ajuns la un acord cu Consiliul. Avem un raportor și anume domnul Frank Prust. Eu am prezidat trialogurile. Mi se pare că am ajuns la un compromis echilibrat cu Consiliul, dar ca de obicei ne-am adaptat mandatul astfel încât să ajungem la acest compromis cu mandatul. Și acum a venit vremea ca această comisie să ratifice rezultatul acestor uh, negocieri. S-a distribuit acordul, cunoașteți, nicio surpriză aici, să votăm. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 4 abțineri, un rezultat excelent. Felicitări raportorului care a făcut o treabă minunată. Cooperare foarte bună de care am dat uh, dovadă cu toții, mai ales raportorii din umbră. S-a încheiat sesiunea de votare acum. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Este vorba de relațiile comerciale cu țările Euromed. Este vorba de examinarea proiectului de propunere de rezoluție. Coordonatorii au hotărât să se pregătească o rezoluție pe acest subiect înaintea reuniunii interministeriale Euromed, care se va desfășura în noiembrie avem ca raportor uh, pe domnul David Martin și uh, Nicolo Rinaldi. A fost uh, raportor pentru rezoluția de anul trecut cu privire la Euromed. Le dau cuvântul amândoi. Întâi David Martin. David, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum vedeți, această rezoluție se referă la reuniunea interministerială care va avea loc în noiembrie între Uniunea Europeană și țările Euromed și um, vine după acordul pe care l-am făcut pentru procesul de acorduri comerciale și liberalizarea um, Um, comerțul în ceea ce privește produsele agricole și de pescuit cu Maroc și discuțiile care au început uh, cu țările din Orientul Mijlociu um, ca urmare a um, revoluțiilor din primăvara arabă și acest lucru se datorează mai ales faptului că nu s-au înregistrat prea multe măsuri pentru sprijinirea acestor țări. Sper că acest, uh, această rezoluție va fi un pas important în ceea ce privește angajamentul țării uh, Uniunii Europene în aceste țări. După cum vedeți, eu sunt uh, Um, raportor pentru Mashrek uh, Acopăr Iordania, Siria, um, Liban, uh, Egipt. Deci nicio problemă aici, vedeți, sigur, clar, nu putem să intrăm, uh, nu putem să vorbim în mod serios despre um, negocieri cu Egipt. Cu siguranță nu se dorește intrarea în negocieri nici cu Siria, de asemenea cu Libanul, Uh, avem probleme, și acesta se găsește într-o criză politică. Deci uh, singurul partener uh, pe care l-am putea avea în această regiune ar fi Iordania și cred că putem face mult mai mult pentru stabilizarea acestui stat, pentru că avem de-a face cu probleme legate de, influxul, de fluxul masiv de refugiați și de faptul că uh, Siria reprezenta portul principal pentru exportul de bunuri din această țară. Iată că Iordania a rămas în continuare remarcabil de stabilă, dar nu știm cât va dura acest lucru și de aceea este nevoie să sprijinim Iordania în termeni economici. Am uh, dat deja um, sprijin, uh, un sprijin semnificativ până acum Iordania, dar um, cred că dacă ne permitem uh, um, acțiuni militare în Siria, cred că ne permitem uh, să dăm și niște bani pentru a se menține um, pacea în regiune. A trebuit să facem mai mult în ceea ce privește facilitarea uh, comerțului, însă ce cerem cel mai mult este relaxarea um, normelor de origine, care știu că provoacă probleme mari uh, Comisiei pentru că cer niște termeni mult mai generoși decât uh, acordăm oricare alte țări. Um, comisia ar prefera o soluție Euromed, uh, care, mă rog, ar fi o soluție ideală și pentru mine, dar cred că trebuie să ne uităm, să vedem dacă nu cumva putem să fim mai flexibili pentru Iordania, dacă nu putem găsi niște modalități de a um, ajuta această țară prin relaxarea normelor de origine uh, având în vedere importanța subiectului, um, e adevărat că există controverse legate mai ales uh, în ceea ce privește textilele provenite din uh, Orientul Mijlociu, Însă, Iordania se află într-o situație precară economică, spre deosebire de alte țări din uh, regiune, nu are resurse naturale importante, nu are petrol și atunci uh, se bazează pe sprijin exterior foarte mult pentru producția sa și uh, se află um, cumva la strâmtoare și uh, mai ales uh, având în vedere două milioane de refugiați care se află acum în Iordania, asta în um, um, taberele de refugiați, dar mai sunt și alții care trăiesc uh, în Iordania, în afara acestor tabere și care pun o presiune enormă asupra acestei um, țări și cred că de, din aceste considerate trebuie să venim cu atât mai mult în ajutor acestei țări. Mulțumim, David mai putem face o referire la primăvara arabă sau mai degrabă o iarnă grea în mai multe dintre aceste țări? Celălalt raportor este Nicola Rinaldi. Nicola, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea de rezoluție este binevenită pentru actualizarea poziției noastre cu privire la comerțul cu țările din această regiune. Patru lucruri vreau să spun aici. În primul rând, um, rezoluția subliniază faptul că acordurile de asociere nu sunt um, suficiente pentru a um, uh, favoriza comerțul nostru cu uh, țările din sudul Mediteranei. Mai sunt o serie de chestiuni care uh, încă nu sunt uh, mulțumitoare, nu se atinge potențialul uh, maxim nici pe departe, mai ales în capitolul servicii, cred că există loc de mult mai bine. Apoi mai există un paradox. Pe de o parte avem o proximitate geografică foarte mare între cele două părți ale Mediteranei. Avem Uh, atât de multe um, acorduri și consultări care se desfășoară, dar pe de altă parte uh, încă există un uh, climat de afaceri foarte dificil în ceea ce privește statul de drept, în ceea ce privește normele um, de comercializare și uh, Uh, drepturile de proprietate intelectuală. Aceste probleme ar trebui să fie rezolvate în anii care urmează între Uniunea Europeană și cel puțin statele din zona mediteranei care sunt uh, mai dispuse să îndeplinească cerințele corespunzătoare. În plus, în trecut, în cadrul uh, Parlamentului, am pus foarte mult accentul pe integrare regională, pe de-o parte în cadrul Uniunii Europene și pe de altă parte țările mediterane, Mediteranei, um, care au, au fost văzute în mai mult sau mai puțin ca un bloc. Dar trebuie să spunem că ne confruntăm cu o situație din ce în ce mai diversificată și divergentă între țările din cadrul Mediteranei. Avem o situație în Iordania pe care am văzut-o mai devreme, avem progres în ceea ce privește OMC-ul cu Algeria, nu avem astfel de progrese și cu Libanul, avem o situație extrem de complicată în Egipt, niște progrese înregistrate cu Tunisia, unde există un fel de parteneriat uh, privilegiat care a fost semnat în urmă cu doar câteva luni, o situație complexă cu autoritatea palestiniană care trebuie să fie îmbunătățită pentru a exista mai multe posibilități de comerț între Palestina și alte state um, de la sudul Mediteranei și cu Uniunea Europeană. Avem um, niște acorduri um, Um, în, um, în ceea ce privește um, etichetarea cu așezările aceste colonii din uh, Palestina. Avem un uh, protocol uh, special în ceea ce privește liberalizarea, acest protocol este, a fost semnat cu Marocul și trebuie să-l înțelegem foarte mult în contextul mediteranean. Deci fiecare uh, țară are o situație uh, diferită, e foarte greu să avem o abordare comună pentru toate aceste state, trebuie să diversificăm instrumentele și inițiativele de comerț. Și încă un lucru, pe care nu-l văd uh, că s-ar regăsi în rezoluție și ar vrea să fie inclus, ar fi o rezoluție în ceea ce privește IMM-urile și relațiile business to business și persoană la persoană, abordare care ar trebui să fie discutată, care a fost discutată în, comis- în comisia noastră. Uh, s-a votat în acest sens, e nevoie de o relaxare a regimului de vize din, pentru persoanele care vin din această regiune, care nu au acces la interlocutorii lor din Europa, care trebuie să facă apel la vize turistice, dacă nu cumva lucrează pentru multinaționale, pentru că în acest caz există o configurație specială pentru vizele care le se pot acorda. Avem, um, um, am discutat cu Trade în acest sens, uh, dar nu e competența acestei comisii din DigiCommerce, mai degrabă ține de doamna comisar Malmström aici. În plus, um, există uh, și niște camere de comerț, uh, camera euro-marocană, euro-tunisiană și așa mai departe. Este vorba de niște instrumente care uh, Uh, ar trebui folosite um, pentru sudul Mediteranei și de asemenea ar fi nevoie de oferirea unor posibilități financiare mai bune din partea instituțiilor noastre financiare pentru crearea și dezvoltarea și internaționalizarea IMM-urilor din uh, sudul Mediteranei. E foarte important uh, Uh, la nivel de creștere a comerțului între Uniunea Europeană și țările Euromed și ar fi și ceva democratic să vedem cum putem să venim în întâmpinarea nevoilor oamenilor de la fața locurilor, a întreprinzătorilor, a imm de acolo. Mulțumesc! Mulțumim, Nicolas! Avem um, ca raportor din urmă pe Salvatore Acolino din partea PPE. Pochi accogliere con favore Mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție este binevenită. Este un pas important înainte în comerțul cu țările riverane Mării Mediterane. În momentul de față există o nevoie foarte mare de stabilitate în regiune și acest obiectiv se va atinge foarte greu, mai ales dacă ne gândim la Siria și la celelalte țări pe care le-ați menționat. Revoluțiile din cadrul primăverii arabe sunt uh, foarte recente. Uh, există uh, evoluții și evoluții pozitive, deci îmbunătățirea comerțului cu țările de la Mediterana și din sudul, Euro, din sudul Mediteranei um, este un lucru extraordinar. Mai ales dacă ne gândim că în aceste țări există o presiune extraordinară din partea multor refugiați, la fel cum există și în sudul Europei, în Italia, de exemplu. Deci trebuie să îmbunătățim politicile și să promovăm uh, infra, construirea de infrastructură în aceste țări. Trebuie să ținem cont și de progresele făcute de Tunisia și de uh, Algeria și să sperăm că acestea se vor extinde și la celelalte țări din regiune. Vedem că comerțul cu trei țări din sudul Mediteranei este um, din ce în ce mai dezvoltat, nu doar cu, cu Italia sau cu Franța, ci, ci și cu Grecia. având în vedere impactul acordului între UE și Maroc în agricultură și pescuit, uh, trebuie să spun că trebuie să profităm de potențialul disponibil pe continentul african. Este o oportunitate de dezvoltare și este nevoie de voință politică pentru a ajunge la aceste obiective. Această rezoluție dă dovadă de voință politică și cred că o putem susține cu toții. Este o ocazie bună pentru dezbatere, dar și pentru uh, colectarea unor date specifice, pentru arătarea unor date specifice care arată progresele din uh, zonă în urma investițiilor țintite din Africa de Nord. PP cu siguranță va susține această propunere de rezoluție și sper că astfel comerțul cu Mediterana, cu țările de pe Mediterana se va, uh, va avea parte de o renaștere. Um, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit raportorul pentru că rezoluția aceasta consider că este destul de prudentă și aceasta față de ce s-a întâmplat în 2012, cred că este un lucru foarte bun. Am câteva întrebări, însă nu se face nicio referință la Egipt în această rezoluție. E adevărat că procesul de negociere nu este la fel de înaintat ca în alte părți, dar absența Egiptului din această rezoluție mă face să-mi pun întrebări și aș vrea să-l întreb pe raportor de ce a hotărât acest lucru, în ciuda tuturor dificultăților, dar de ce totuși să nu apară sub nicio formă? Acesta este un punct politic pentru mine. La aliniatul 10. Într-adevăr, aveți dreptate să pomeniți aici despre o abordare țară cu țară și am senzația că acordul cu Marocul ar trebui să fie un punct de referință pentru celelalte acorduri cu celelalte țări. Deci aș vrea să văd dacă nu există o contradicție între dorința de a avea o specificitate pentru fiecare țară și, pe de altă parte, de a avea un punct de referință comun. Aliniatul 14. Aici, pentru ecologiștii de la grupul verde, avem o problemă. Pentru că situația din Tunisia este complicată, bineînțeles, nu e vorba de Egipt, de Iordania și cu toate acestea situația este complicată. Iar faptul că dorim cu orice preț să demarăm cât mai repede cu putință, acest lucru intră în contradicție cu acel principiu mai mult pentru mai mult și de a putea influența într-un fel situația politică din Tunisia. La aliniatul 15, și acesta cred că era un element important din acordul specific, deep and comprehensive, de a avea evenimente care să aibă loc înaintea negocierii și în comisia menționase, mi se pare, acest lucru și anume că trebuie să se producă anumite lucruri înainte de negocieri. Și așa cum s-a spus și în legătură cu pescuitul și agricultura, cred că ar fi bine să se menționeze că aceste uh, evaluări ar trebui să țină cont și de impactul ansamblului acordului, acordurilor din Euromed asupra pescuitului și agriculturii în Europa. Pentru că dacă facem o analiză și evaluări doar uh, în funcție de fiecare țară, nu avem o viziune de ansamblu. Și ne interesează și această viziune pentru că ar putea reprezenta o concurență importantă pentru produsele europene. Și pentru că a, uh, domnul Martin vorbea de numărul de refugiați din Iordania, mi se pare întotdeauna important să vedem uh, felul în care anumite țări acceptă sute de mii sau milioane de imigranți, de refugiați și în Europa ne e frică de câteva sute sau câteva mii. Mulțumesc! Mulțumesc, Frank Rust, din partea PPE. Oui, <coughs> monsieur le président, cher... Da, mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș vrea să iau cuvântul în numele doamnei Saifi, care a trebuit să rămână în circumscripția sa și își cere scuze pentru absență. Însă felicită în primul rând raportorul pentru acest proiect de rezoluție, care reprezintă un punct de plecare foarte bun și, așa cum spune domnul Iacolino și ceilalți colegi, consideră că raportorul a ținut cont de comentariile făcute de colegi și mulțumește pentru cooperarea bună. Cu toate acestea, ar dori să sublinieze câteva elemente importante. În primul rând, la aliniatul 6, unde se vorbește despre relația bilaterală care trebuie să fie complementară abordării multiregionale și multilaterale și de aceea susține inițiativele Comisiei pentru a ajuta țările din regiune care nu sunt deocamdată membri ai OMC-ului pentru a intra în această organizație dorește de asemenea o mai mare implicare a Convenției uh, pan-euromediteranene asupra regulilor de origine, pentru că această convenție ar putea întări integrarea comercială între țările din regiune reamintește că orice negociere pentru un acord comercial cu o țară terță ar trebui să țină cont de nivelul de dezvoltare al acelei țări și că acel principiu ar trebui să aibă prioritate în negocierile pentru un acord aprofundat cu Marocul, Tunisia, Egiptul și altele. Subliniază faptul că unele țări din regiune trec la ora actuală printr-o situație politică dificilă sau foarte dificilă, cum știți foarte bine, care explică slăbiciunea lor um, economică sau performanțele scăzute în ceea ce privește exporturile, cum ar fi în Liban, Egipt sau Siria. Iată câteva comentarii pe care doream să le uh, fac aici în numele colegei mele și, bineînțeles, îi voi transmite mai departe observațiile pe care le aveți de făcut. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Murphy din partea GUE. Mm. Yeah, I think enough time. Mulțumesc. Cred că a trecut foarte mult timp de la începutul revoluțiilor din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu, deci putem, putem trage câteva concluzii. Putem conchide că e un proces complicat sau putem uh, vorbi despre efectul abordării anunțate de către comisie. Sincer, nu cred că rezultatele au fost chiar atât de bune. S-a pus prioritate pe democrație uh, și pe stabilitate, dar sincer văd că lucrurile nu s-au schimbat în bine. Există interese economice și politice ale uh, stabilimentului politic și ale marilor corporații din Europa de a intra în aceste țări conform ideologiei liberului schimb și beneficiilor pe care le-ar aduce acesta. După părerea mea, este o politică adaptată unei noi situații. Această abordare, după cum am spus, este um, practic același lucru în, în cuvinte noi. Ar trebui să ne interesăm mai mult de șomeri, de mici agricultori, de uh, oamenii muncii din această regiune. Trebuie să învățăm din lecțiile uh, zonei de liber schimb cu Euromed. Uh, trebuie să îmbunătățim uh, nivelul de trai al persoanelor de acolo, să intrăm într-un nivel mai profund în societate și astfel lucrurile se vor îmbunătăți. Eh, dar evident stânga are o viziune diferită asupra relației cu aceste țări. Eh, să vedem, trebuie doar să vedem care este cantitatea de bani pe care o cheltuim cu ajutoare și care este cantitatea de bani pe care o cheltuim pentru înarmare. Eh, trebuie să ne concentrăm pe o relație bazată pe solidaritate, pe asistență și nu pe consecințele și unor uh, acorduri de liber schimb sau pe uh, lovituri militare. Doresc să mă alătur punctului de vedere al lui Ianic uh, cu privire la uh, nemenționarea Egiptului aici. De asemenea, trebuie să vorbim și despre uh, procesul de democratizare ulterior din Siria ar fi o greșeală să nu menționăm Egiptul aici, ar, am transmite mesajul că Parlamentul European și el se alătură liderilor uh, care refuză să numească lovitura de stat din Egipt o lovitură de stat, în ciuda caracterului reacționar al frăției musulmane, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. În, la ora actuală are loc o represiune, mai ales a membrilor frăției musulmane, dar uh, aceasta s-ar putea extinde și la alte categorii în viitor și trebuie să facem o trimitere la acest lucru. În al doilea rând, trebuie să includem o trimitere clară la acordul cu Maroc, fără Sahara de Vest, și să menționăm uh, evaluările de impact pe măsură ce negocierile se poartă. Cam atât din partea mea. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom asculta acum cuvântul comisiei. Mulțumesc foarte mult! Cred că din 2011 Comisia a încercat să își adapteze instrumentele, instrumentele la evenimentele din regiune. Am avut uh, un oarecare grad de succes, mai ales ținând cont de faptul că situația s-a schimbat foarte mult în uh, țările partenere, țări partenere cu care în 2011 uh, credeam că am avut un acord să se facă progrese mai rapide. Deci nu am făcut progrese cu țările cu care anticipasem să facem progrese. Am continuat, în primul rând, să reactivăm și să accelerăm negocierile cu aceste țări, inclusiv în domeniul serviciilor. Aici, Comisia crede că acest domeniu este un domeniu cheie în materie de dezvoltare economică. Nu am avut un succes foarte mare. Aceste negocieri în domeniul serviciilor sunt foarte dificile. Deci, um, acest domeniu trebuie să fie um, inclus în uh, negocierile cu privire la acordurile de liber schimb uh, aprofundat. Am uh, continuat în paralel pregătirile bilaterale cu privire la evaluarea conformității și evaluarea produselor. Aceste acorduri sunt foarte importante, după părerea noastră, pentru că aceste țări vor putea astfel să se integreze mai bine pe piața internă. Este un uh, proces dificil și lent, dar sperăm să putem Uh, să îl incorporăm în negocierile pentru uh, acordul de liber schimb. În ceea ce privește inițiativa pentru integrare regională, uh, procesul a fost relansat în 2011 cu um, și de atunci lucrurile, lucrările au continuat pentru simplificarea și adaptarea regulilor. Comisia știe că există probleme um, care au fost semnalate de către țări din sudul Mediteranei. Le discutăm și chiar încă din etapa preparatorie a negocierilor pentru acordul de liber schimb. Și înțelegem că regulile trebuie să fie simplificate regulile actuale din actuala convenție Paneuromed sunt destul de complexe, sunt printre cele mai complexe din toate acordurile de liber schimb. În cele din urmă vom reuși să avem uh, uh reguli, dar dacă le simplificăm prea mult, cu siguranță beneficiile nu vor fi la fel de mari. Comisia este conștientă de acest proces și încercăm să micșorăm numărul de produse uh, la care în continuare avem dificultăți în stabilirea unui acord și să încercăm să identificăm produsele pentru care un consens este posibil. În plus, am încercat să facem progrese Uh, în um, zonele de liber schimb cuprinzător și aprofundat. Aici este foarte important să fie îmbunătățit mediul de afaceri din regiune. Ne vom uh, concentra pe um, reglementări și pe zonele cheie din mediul de afaceri. Uh, de asemenea, ne vom concentra și pe servicii și pe protejarea investițiilor și, după cum am spus la început, aceste domenii sunt considerate foarte importante de către Comisie în, în regiunea respectivă. Singura țară cu care am intrat în negocieri este Marocul și credem că Maroc este un model pentru restul regiunii, dar modelul trebuie adaptat la circumstanțele uh, uh, modelul trebuie adaptat pentru fiecare țară. Nu este um, nu dorim să înghesuim țările într-o, într-o jachetă de forță. Ne dăm seama de diferențele din aceste țări și trebuie să ne adaptăm în funcție de prioritățile țărilor partenere. Așa am lucrat cu aceste instrumente încă de la început. Negocierile cu Marocul au progresat foarte bine. Până acum am avut două runde de negociere. Vom avea o a treia înainte de sfârșitul anului. Am progresat foarte mult la unele capitole, am căzut de acord asupra unei mari părți din text, la, un, la alte capitole suntem încă într-un stadiu inițial al negocierilor, deci este foarte dificil să vă fac un calendar uh, Uh, sau să vă dau un termen limită la care s-ar termina negocierile, dar este esențial pentru noi este că suntem de acord, am fost de acord cu privire la un pachet de măsuri care să poată fi puse în aplicare de către Maroc, astfel încât uh, să se țină cont de nivelul de dezvoltare și de prioritățile din, uh, în materie de reforme la nivel intern. Uh, în procesul de negociere cu privire la DCFTA facem progrese și cu uh, Iordania. Suntem, în continu- suntem acum în etapa preparatorie. Din păcate nu putem spune același lucru cu privire la Tunisia. Suntem de acord că situația politică instabilă de acolo nu este uh, nu ne prezintă cu o ocazie ideală de a începe negocierile. Trebuie să fim siguri de voința politică a partenerilor noștri, pentru că aceste negocieri sunt foarte dificile și punerea în aplicare a acordului va cere niște reforme drastice la nivel intern. Am avut câteva întâlniri preliminare și cu Egiptul, dar în momentul de față este clar că nu anticipăm nici un progres în materie de negocieri. Uh, în continuare acordăm prioritate aderării la OMC, a partenerilor care nu sunt încă membri, Algeria, Liban și Libia. Vom fi foarte atenți la această, la această prioritate pe care ne-am stabilit-o. La următoarea întâlnire interministerială am stabilit ca obiectivul principal să fie revigorarea uh, comerțului regional, pentru că până atunci uh, a fost complet curmat vreme de trei ani. Deci atașăm o foarte mare importanță integrării regionale. De aceea dorim să continuăm cu aceste întâlniri regionale în care putem să discutăm probleme uh, care uh, sunt comune pentru țările uh, din regiunea respectivă și o inițiativă pe care dorim să o lansăm în cadrul acestui program, adică punerea în aplicare a mecanismului de facilitare Euromed și o a doua inițiativă ar fi uh, un mecanism cu privire la uh, problemele de reglementare, astfel dorim să îmbunătățim integrarea regională în această regiune. Mulțumesc! David Martin. I do hope that we can make... Mulțumesc. Nu sunt așa de multe de spus. Sper să facem progrese cu Iordania și în mod normal ar trebui să spunem că peste câteva luni ar trebui să fie gata, dar ținând cont de situația din regiune e foarte delicat să ne pronunțăm și ar trebui să oferim, să încurajăm cât mai repede cu putință. S-a spus aici că Egiptul n-a fost menționat în rezoluție și au dreptate, dar ce pot să le spun este ce am putea spune în rezoluție. Am putea face un comentariu în legătură cu situația politică, dar ideea era să fim foarte atenți și am putea spune, de exemplu, că ținând cont de situația politică nu putem avea negocieri la ora actuală și aceasta este realitatea și am putea spune că uh, negocierile care începuseră cu președintele Morsi și acum am putea negocia eventual cu militarii, dar nu știu dacă o astfel de rezoluție este cea mai potrivită. Poate că ar trebui uh, să acceptăm faptul că Egiptul nu e în rezoluție și să trecem mai departe. Da, domnul Rinaldi, aș vrea să spun și eu în legătură cu chestiunea cu Israelul, care a fost discutată foarte mult aici la Parlament și cred că ar trebui să avem o acțiune din partea Comisiei pentru a avea în sfârșit un răspuns din partea ei, pentru că cererile Parlamentului au fost de nenumărați ani în acest sens. În al doilea rând, aș vrea să prezint încă o dată cererea de a prezenta în această rezoluție chestiunea IMM-urilor și a, chestiunea comercială în vederea creării locurilor de muncă, pentru că comerțul nu trebuie să fie un instrument în sine, ci trebuie să aibă acest obiectiv. Și ar trebui să avem și instrumente de evaluare, indicatori care să arată în ce măsură se creează locuri de muncă în uh, aceste țări și în special în acele țări din Mediterana care ar putea îmbunătăți fluxul comercial cu noi. Și există astfel de țări pentru că n-ar trebui să ne lăsăm influențați de ce se întâmplă în Siria sau în Egipt și în oarecare măsură și în Liban. Avem și trebuie să ținem cont de acest lucru și țări cu evoluții promițătoare care fac progrese, deci trebuie să le avem și pe acestea în vedere. Mulțumesc! În felul acesta încheiem dezbaterea. Termenul pentru prezentarea amendamentelor este pe 9 septembrie la orele 18, iar votul în comisie va avea loc uh, la următoarea ședință de luna aceasta. Să nu uitați că avem două întâlniri programate pentru luna septembrie. Votul la plenară probabil în octombrie. Octombrie 2. Trecem acum la punctul 13. Propun să discutăm uh, în bloc punctul 13 și 14 pentru că ele au legătură. Ambele sunt avize pentru Comisia IMCO, care este comisia competentă. Primul punct, 13, supravegherea pe piața produselor. Raportor este domnul Cutaș. În al doilea caz, punctul 14, doamna Moscardini, care nu este aici. În ambele cazuri trebuie să uh, analizăm amendamentele prezentate la acest aviz, pentru că am avut deja o primă dezbatere. La punctul 13 avem 93 de amendamente prezentate. La punctul 14 64 de amendamente. Amendamente pe care le aveți deja în dosarele dumneavoastră. Să începem deci dezbaterea comună și am să dau cuvântul domnului Cutaș pentru a face o prezentare și pentru prezentarea amendamentelor. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a trece la amendamente, aș vrea să vă spun pe scurt ce s-a întâmplat între timp, pentru că de la ultima dezbatere a trecut și vacanța de vară. Vreau să vă reamintesc că supravegherea a pieței a devenit o chestiune din ce în ce mai îngrijorătoare, pentru că există o serie de produse care nu îndeplinesc uh, criterii pe piața noastră. Acest lucru nu poate fi neglijat și este un număr în creștere. S-au manifestat îngrijorări în legătură cu faptul că statele membre n-au alocat uh, suficiente fonduri pentru a-și uh, îndeplini obiectivele și a realiza această supraveghere de piață. Uniunea Europeană își deschide mai departe piața pentru bunuri care vin din țările terțe în cadrul uh, noilor acorduri de liber schimb și produsele pentru consumatori sunt din ce în ce mai multe din țările terțe. De multe ori nu este posibil să se identifice producătorul, produselor care nu depinesc criteriile de piață și uh, importatorii europeni fac investiții foarte mari pentru a îndeplini criteriile de piață, în timp ce concurenții din țările terțe nu fac acest lucru și acesta subminează practic obiectivele noastre europene și în același timp competitivitatea industriei europene. În acest context am făcut câteva sugestii pentru a putea îmbunătăți propunerea Comisiei. În primul rând, Mă refeream la cooperarea cu autoritățile de supraveghere a pieței din țările terțe, în special cu cele care au un acces preferențial pe partea pe piața internă. În al doilea rând, cooperarea autorităților de supraveghere a pieței ar trebui să fie analizată în negocierile comerciale pe care le face Comisia Statele membre trebuie să aibă fonduri suficiente pentru supravegherea pieței și autoritățile vamale pentru ca aceștia să-și facă datoria, în special atunci când există importuri masive pe piața europeană. Trebuie să țină cont de povara taxelor și riscul pentru întreaga Uniune Europeană. Comisia ar trebui să aibă un rol activ pentru întărirea cooperării și să asigure condiții egale pentru supravegherea de piață în întreaga Uniune, să caute punctele vulnerabile, Comisia ar trebui să evalueze felul în care funcționează mecanismul de cooperare între statele membre și țările terțe. E nevoie de o bază de date paneuropene care ar trebui să fie stabilită de Comisie pentru a sprijini implementarea măsurilor de supraveghere a pieței de către autoritățile relevante. Acestea sunt uh, susținute de uh, alte organizații, de asemenea Comitetul Economic uh, și Social și așa mai departe. Referitor la amendamente, pot să spun că a, mulțumesc pentru toate amendamentele primite de la toate grupurile politice. Majoritatea au venit cu idei noi, care adaugă o valoare în plus acestui aviz. Există totuși alineate noi, izolate, așa că am sugerat doar două amendamente de compromis. În primul rând la, amendamentul, la articolul 1, considerentul 1 și aș răspunde pe viitor dacă colegii au altă propunere de compromis. Redactarea listei de vot și compromisurile la care am ajuns până acum vor fi trimise vinerea aceasta către secretariat. Și, în sfârșit, un ultim comentariu pentru raportorii din umbră. Aș vrea să le mulțumesc pentru felul în care am cooperat, pentru ideile pe care le-au adus și care au îmbunătățit regulamentul de supraveghere a pieței. Aș vrea să-mi cer scuze acum pentru că trebuie să plec. Mă duc la votul de la Comisia ECON dar asistenții mei sunt aici și vor ține cont de toate sugestiile pe care le veți face. Vă mulțumesc! Da, înainte de a deschide dezbaterea, aș vrea să vă reamintesc că în aceste avize trebuie să ne referim doar la chestiunile comerciale. Nu uh, trebuie să facem acum o analiză tuturor amendamentelor, dar m-am uitat așa un pic uh, pe ele și mi se pare că multe dintre aceste amendamente n-au nimic de a face cu chestiunile comerciale. Amendamentele prezentate la raportul IMCO, care au legătură cu IMCO, ar trebui făcute acolo și nu aici la INTA. Deci ar trebui să ne limităm pentru că nu putem prezenta amendamente care n-au niciun fel de legătură cu aspectele comerciale care ne privesc pe noi. Același lucru și la raportul doamnei Muscardini. Și acum deschidem dezbaterea. Domnul Cutaș, la primul raport al domnului Cutaș, domnul Salvatore. Grazie, Presidente, sarò brevissimo. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint. Am ascultat cu atenție propunerea făcută de colegul Cutaș și, în mare, putem să fim de acord, noi PPE-ul, cu um, liniile mari. Și noi, în cadrul PPE, am depus o serie de amendamente și sunt convins că vom putea să ajungem la poziție de compromis. Și, de fapt, acest lucru este dorește domnul raportor. Sunt um, Mm, unele amendamente care se îndreaptă către o coordonare mai bună între autoritățile vamale pentru a asigura mai bine supravegherea pieței, pentru a proteja mai bine economia legală și în plus și consumatorul și în plus pentru a se încuraja o producție bună. Clar, e nevoie de o armonizare mai bună a sistemului de control vamal, trebuie să fie de asemenea o cooperare mai bună cu țările terțe, precum și una între diferitele autorități de supraveghere. Asta în special pentru a lupta împotriva riscurilor de contrafacere. Um, acestea fiind spuse, suntem uh, pregătiți să examinăm diferitele propuneri uh, um, care ne vor fi um, um, trans, transmise. Sunt sigur că um, vom ajunge la un compromis care să ne permită să asigurăm o supraveghere a piețelor mai bună și o siguranță uh, mai bună oferită consumatorilor. Microfon închis. Thank you. Um, Uh, thanks to the, Domnul Murphy. Uh, Mulțumesc, mulțumesc domnul raportor pentru sprijin, pentru colaborarea de care a dovadă. Pe scurt, pentru că deja am discutat de două ori de acest subiect, sunt în general de acord cu abordarea pe care a propus-o uh, George, mai ales în ceea ce privește consolidarea mecanismelor de supraveghere a pieței. Um, principala adăugire pe care am uh, inclus-o în amendamentele mele s-a referit la comerțul internațional, pentru că este vorba de o extindere a evaluării riscului dincolo de riscurile, uh, de produsele de risc um, um, care intră în uh, Uniunea Europeană, dar și um, în ceea ce privește siguranța lucrătorilor. Consider că aici este vorba de o ocazie pentru a pune în uh, lumină diferitele mm, procese mm, riscante de producție, mai ales în ceea ce privește dumpingul, aici aici e nevoie de mare atenție. Apoi am mai propus să se lărgească mm, calendarul în care actorii din uh, cadrul supravegherii pieței pot să solicite, solicite o suspendare a unui produs de la 3 zile la 5 zile și cam atât. Mulțumesc. Președintele, comisia urmează să ia acum cuvântul doamna Despira Sparu de la Protecția Consumatorului. Mulțumesc, domnule președinte. Deci îmi limitez intervenția la chestiuni legate de supravegherea pieței, da? Da, mulțumesc. Este a doua oară când venim în cadrul acestei comisii. Salutăm această ocazie. De asemenea, salutăm o mare parte dintre amendamentele referitoare la com aspectele comerciale ale acestei propuneri. Aș vrea să spun că multe dintre amendamentele produse, propuse sunt um, orientate către consolidarea supravegherii pieței și a armonizării. Salutăm acest lucru. Aș vrea să spun uh, că referitor la informațiile cu privire la amendamente elementele menționate. Aș începe acum la propunerile referitoare la mm, canalele online. Mi s-au părut foarte interesant că au fost menționate. Aș vrea să clarific că propunerea noastră conține um, um, propuneri cu privire la um, canalele online și consolidarea cooperării mm, în ceea ce privește supravegherea um, pieței în acest domeniu, în ceea ce privește mm, siguranța lucrătorilor. Mm, acestea ar trebui să fie, să fie menționate mai degrabă în legislația cu privire la angajare, la ocupare. Noi privim acest lucru mai degrabă din perspectiva consumatorilor aici, cât despre uh, în baza de date menționată astăzi de raportor și de asemenea și la reuniunea trecută. Aș vrea să spun că Comisia deja a pus în aplicare un plan multianual de supraveghere a pieții împreună cu statele membre cu deja anumite inițiative specifice pentru consolidarea schimbului de informații. Deja am uh, îndemnat statele membre să lucreze în acest sens. Știu că um, acele um, Um, asociații pe care le-a menționat raportul sunt favorabile acestei idei. Nu știu dacă aici um, s-ar adăuga un avantaj în ceea ce privește comerțul. În al doilea rând trebuie să fim uh, realiști în ceea ce privește capacitățile statelor uh, membre din acest moment de, de a contribui la această bază de date. În primul rând, aceasta este um, pusă la punct de comisie și nu știm exact, uh, ba chiar ne îndoim că statele membre vor putea contribui așa cum trebuie la această bază de date. Pe de altă parte, salutăm progresele făcute de Comisia Parlamentului în acest sens și vă stăm la dispoziție cu orice contribuții v-ar fi utile. Vă mulțumesc, vă mulțumim uh, doamnă de Spina. Următoarea discuție va avea loc la reuniunea următoare pe 17 septembrie. Acum, la punctul 14, în ceea ce privește uh, siguranța consumatorilor, raportarea noastră, Cristina Muscardini, nu este prezentă, dar, prezentă, dar avem uh, Um, aici de a face cu cerințe referitoare la indicarea obligatorie a originii produselor. Inițial um, am avut de a face cu um, o propunere din partea Comisiei de a se aplica această cerință pentru bunurile importate după care uh, s-a considerat că acest lucru este cumva incompatibil cu regulile OMC pentru că s-ar putea face o discriminare față de bunurile importate. Așadar, acum uh, am avut de-a face cu o nouă propunere din partea uh, Comisiei care s-ar aplica tuturor produselor de consum, indiferent de proveniență, ca să nu se facă discriminări pentru bunurile importate. Și acum acest regulament ține mai degrabă de IMCO, Uh, nu de INTA așa cum uh, era cazul în trecut. Așadar, noi facem un aviz pentru IMCO. Avem și amendamentele, sunt în număr de 64. Din nou, uh, am îndoiel că toate țin de mandatul nostru, de răspunderea noastră și eu sunt um, determinat să limitez amendamentele noastre la aspectele legate de comerț internațional, pentru că știu că nici mie nu-mi place ca alte comisii să um, intervină, să se balge în aspecte legate de competența noastră și atunci ar trebui să fim și noi uh, uh, consecvenți să facem așa cum am vrea și alții să facă în ceea ce privește um, activitatea noastră. Aș uh, da acum uh, cuvântul raportorilor din umbră. Din nou îl avem pe domnul Iacolini. Mulțumesc, domnule președinte, și dumneavoastră ați menționat câteva lucruri uh, referitoare la intervenția mm, doamnei Muscardini în ceea ce privește uh, indicațiile de origine pentru produsele de consum. Știți că suntem uh, pe aceeași lungime de undă, trebuie să aplicăm acest principiu atât um, produselor interne cât și celor provenind din țări terțe. E nevoie de mai multe um, informații, informații cât se poate de complete pentru consumatorii noștri în plus, pe lângă ingrediente, pe lângă compoziție, trebuie să se insiste pe autenticitatea produselor și în acest sens am uh, prevăzut o serie de amendamente. Cred că vom putea să venim cu soluții corespunzătoare și în acest sens uh, aveți, aveți sprijinul nostru pentru majoritatea amendamentelor puse de raportoare și, um, de asemenea, în ceea ce privește câteva aspecte legate de ordinea juridică și aici am putea să uh, sprijinim propunerea. Practic, noi dorim un, un sistem coerent care să uh, răspundă exigențelor în ceea ce privește producția și în ceea ce privește uh, standardele pentru consumatori. Mulțumim. Acum domnul Leichtfried pentru SND. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că documentul este unul bine echilibrat. Putem să fim de acord cu majoritatea propunerilor făcute de dumneavoastră. Cred că un lucru lipsește de acolo și am venit cu un amendament în acest sens. Este vorba de vânzările pe internet sunt anumite lucruri de spus acolo, dar în principiu este vorba de o lucrare de un document bine echilibrat, nu vor fi probleme și cred că în um, spiritul compromisului uh, ar fi bine să se șteargă câteva amendamente. Suntem de acord, se vor rezolva problemele. Mulțumesc foarte mult! Prevenție fără microfon. Again, uh, Mrs. Președintele, doamna, doamna Sfăru din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și membrilor. Uh, uh, salutăm propunerile exprimate în, uh, în avizul raportoarei și în cele câteva amendamente. Considerăm că acest acces pe identificare și uh, trasabilitatea produselor și respectarea normelor uh, pentru protecția consumatorilor suntem pe, de, pe deplin de acord și noi am vrut uh, să ne asigurăm că normele sunt cu caracter practic și că nu impun obstacole prin, um, suplimentare pentru statele membre într-un moment și așa dificil pentru acestea și vom încerca să lucrăm împreună cu membrii acestei comisii pentru ca uh, scopul um, și domeniul de aplicare al um, avizului să nu meargă dincolo de uh, ce ar fi necesar și trebuie să ne asigurăm că vom găsi un echilibru între nevoia de trasabilitate și modul în care Uh, se, se va um, reglementa această um, origine a produselor. Este lucru cel mai uh, mult discutat. Cred că dumneavoastră știți mai bine decât oricine că este vorba de o dispoziție care nu reprezintă o noutate. Ea se regăsește în multe alte jurisdicții. Producătorii europeni trebuie să vină cu uh, indicații cu privire la um, origine atunci când exportă. Deci nu este nimic nou, este vorba de o practică deja curentă și și aveți sprijinul nostru pentru această parte a propunerii și pentru liniile generale în jurul acestei uh, dispoziții. Cam atât aș spune deocamdată, vă stăm la dispoziție, așa cum am mai spus, dacă aveți nevoie de alte informații pentru um, amendamente. Mulțumim, uh, astfel încheiem um, dezbaterea cu privire la acest al doilea dosar uh, Uh, cu privire la supravegherea pieței. Votul se va desfășura la următoarea noastră reuniune din 17 septembrie. Dar o să verific uh, care admisibilitatea unor uh, mm, amendamente. Punctul 15 a fost retras, așa cum am înțeles la începutul reuniunii noastre. Acum punctul 16 este vorba de o prezentare a Comisiei, a unui document de lucru al serviciilor Comisiei cu privire la comerțul și formele cele mai grave de muncă a copiilor. După cum știți, aceasta a fost o preocupare permanentă a acestei comisii, ceva cu care ne mândrim. De curând um, am uh, menționat uh, Uh, munca copiilor în uh, domeniul uh, bumbacului, de asemenea am mai menționat astăzi și la grele de muncă la Ogai și la următoarea reuniune vom discuta situația din Bangladesh și um, măsurile care uh, Um, pot fi adoptate pentru a rezolva aceste probleme. Acestea au reprezentat un nucleu al documentelor noastre. Comerțul trebuie să facă parte din lupta împotriva celor mai grave forme de muncă a copiilor și de aceea salutăm documentul de lucru din partea Comisiei și acum dau cuvântul doamnei Monica Hengsei din partea Comisiei care va face această prezentare aveți cuvântul, Comisia. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat ocazia de a prezenta documentul de lucru al serviciilor Comisiei care se axează pe comerț și formele cele mai grave de muncă a copiilor. Poate ar fi util să reamintim un pic istoricul acestui dosar. Acest document de lucru al serviciilor Comisiei urmează un altul uh, emis în 2010 care examina combaterea uh, Uh, munca copiilor și acesta face o imagine de ansamblu a problemelor și a acțiunilor uh, um, mm, Uniunii Europene, dar atunci nu se intra în detaliu. De aceea au fost o serie de uh, discuții în cadrul Uh, Consiliului și concluziile Consiliului ne-au cerut uh, să examinăm mai uh, în profuzime problema și modul în care am putea să relaționăm comerțul și cele mai grave forme de muncă a copiilor. Și având în vedere contribuția um, organizațiilor competente în acest sens și experiența la nivel internațional. De aceea consider că prin această prezentare a documentului nostru vă putem uh, prezenta rezultatele acestor uh, eforturi și faptul că ne-am îndeplinit sarcina. Cred că este clar că eradicarea muncii uh, copiilor la nivel global a fost un subiect uh, important pentru această comisie și pentru Comisia Europeană în general și acest lucru trebuie să fie uh, orientat pe valorile de bază ale Uniunii. Uh, Carta drepturilor omului și, se apleacă asupra acestui domeniu și asupra um, interzicerii muncii în rândul copilului. De aceea, pro, politica um, comercială trebuie să țină cont și de aceste lucruri. Documentul de lucru al Comisiei Uh, stabilește un cadru în care să înțelegem această problemă complexă. Face acest lucru prin descrierea um, detaliată a formelor cele mai grave de muncă a copiilor și uh, se bazează pe experiența organizațiilor cum ar fi UNICEF, Banca Mondială și alte organizații ale ONU cu care am uh, lucrat în cadrul unui seminar pentru a lucra, pentru a examina acest lucru în detaliu, precum și uh, um, pentru analiza globală în societate. De asemenea, am făcut o revizuire a informațiilor la um, dispoziție în acest moment și politicile din acest moment. Nu face recomandări pentru politici viitoare, pentru că nu este vorba de o comunicare, este vorba de un document de lucru, un studiu empiric, așadar. Majoritatea studiilor pe care le-am examinat nu fac o deosebire între uh, munca copiilor și cele mai grave forme ale acesteia, însă cele mai uh, grave forme um, Mm, reprezintă cam 55% din munca copiilor și au reprezentat mm, mm, și aici ne, ne axăm în special pe um, lagărele de muncă. Analiza până acum s-a accentuat mai ales s-a aplicat mai ales pe munca periculoasă care pune în pericol sănătatea uh, copiilor. Aceasta mai ales dacă ar putea să fie legată de um, producție și de comerț. Dacă ne uităm la tendințele pe care le prezintă analiza, există o scădere, deși nu suficient de mare, a muncii copiilor în ultima decadă dar datele nu sunt disponibile decât până în 2008, înainte de criza economică. Dar uh, aceste date au arătat că în, uh, în uh, țările unde a crescut um, nivelul economic a descrescut munca rândul copiilor. Africa. Lucrurile sunt mai grave în ceea ce privește Africa subsahariană, însă în rest s-a constatat o scădere. Apoi, în ceea ce privește munca copiilor în agricultură, este vorba de o proporție de 60% din totalul copiilor care muncesc în economie. Este foarte dificil de identificat și de colectat date cu privire la această problemă. 26% uh, lucrează în servicii și 7% din această, de 7% în uh, serviciul manufacturier, în producție efectivă. Într-adevăr, am făcut progrese, dar uh, formele grave ar trebui eliminate până în 2016, conform Convenției OIM. 7% din copiii din lume sunt implicați într-o formă de muncă periculoasă pentru ei. Înainte de a veni la această comisie, am avut discuții cu OIM și am, am înțeles că nu s-a înregistrat nicio scădere, în septembrie ne vor oferi noi informații care să cuprindă și anii de, din 2008 până în 2012. Problema este recurentă și trebuie să uh, ne concentrăm pe cauze, sărăcie, lipsa educației, lipsa securității sociale, lipsa implementării standardelor de muncă și motive culturale. Cu privire la comerț, în acest document concluzia noastră este că uh, orice formă de muncă, um, că nu toate formele de muncă a copiilor sunt asociate cu comerțul internațional, cifrele pe care le avem sunt de 5%, există dovezi că comerțul internațional extins duce la mai puțină, la un grad mai scăzut de muncă a copiilor. Uh, pentru că oamenii sunt din ce în ce mai înstăriți și astfel copiii nu mai sunt trimiși la muncă. Restricțiile comerciale, în schimb, nu vor trata cauzele acestei probleme, chiar ar putea să fie ineficiente pentru că um, fenomenul s-ar muta în alte regiuni chiar s-ar putea mări sără, sărăcia și ar fi contraproductive aceste măsuri. Uh, dacă ne uităm și la efectul asupra copiilor, OIM și UNICEF au uh, găsit dovezi că restricțiile comerciale copiii se vor muta din sectorul formal, din sectorul oficial, uh, în sectorul neoficial și formele de muncă vor deveni și mai grave, mai periculoase decât pentru, pentru, pentru ei. Deci, cu siguranță, situația s-ar agrava în loc să se îmbunătățească. Deci, uh, Uniunea Europeană va continua să folosească abordarea în uh, trei puncte pentru a contracara acest fenomen. În primul rând, avem o abordare holistică, recunoaștem nevoia de a uh, contracara cauzele. Este o combinație între asistență, alternative financiare, susținere pentru educație și uh, respectul uh, standardelor din domeniul muncii și uh, respectul uh, din partea companiilor pentru aceste standarde. Contracararea fenomenului în sine și, în al treilea rând, um, parteneriatele cu țările respective. Țările SGP sunt un exemplu Uh, bun și mai avem instrumente precum uh, Convenția OIM în domeniu și putem să ne folosim și de acordurile preferențiale cu țările din SGP pentru a uh, aplica presiune asupra guvernelor care, din țările care se confruntă cu acest fenomen. În combinație cu alte instrumente mai directe pe care le-am văzut la punctul 2, Considerăm că politicile comerciale pot avea un rol important de jucat în contracararea acestui fenomen, uh, dar trebuie să ne concentrăm mai ales pe motivare și nu pe restricții. Dați-mi voie să vorbesc despre Uzbekistan acum, pentru că ați vorbit despre importurile de bumbac și uh, am văzut uh, că în Uzbekistan s-au constatat progrese uh, în acest domeniu. care sunt rezultatele muncii Comisiei. Putem să vă spunem că vom colabora în continuare cu țările precum Uzbekistanul pentru a apropia de OIM și am primit uh, noi informații săptămâna aceasta Uh, progresul făcut de această țară este foarte important. Cred că eforturile de mediere ale UE, precum și presiunile exercitate, inclusiv prin INTA, au uh, fost esențiale pentru progresele pe care le vedem acum adică OIM va trimite o misiune de monitorizare uh, pe um, culturile de bumbac din Uzbekistan. Întotdeauna s-a cerut, s-a cerut accesul unei astfel de misiuni în Uzbekistan în 2010, 2011 și 2013. Totuși, până acum, guvernul uzbek, uzbek nu a dorit să permită accesul. UE a jucat un rol de mediator și am organizat câteva misiuni comune până acum cu OIM și câteva seminarii. Trebuie să spun că UE a dat o declarație foarte importantă și foarte clară la uh, conferința OIM din anul acesta și am jucat rol foarte constructiv în uh, progresele pe care le-am menționat adineauri. S-a organizat o masă rotundă în cadrul conferinței OIM din anul acesta și s-a adresat, s-a vorbit despre problema Uzbekistanului uh, și au, fost, au participat la această masă rotundă și alte părți terțe, precum Statele Unite. Uh, și în urma acestei mese rotunde sunt pregătiți pentru o monitorizare, misiune de monitorizare la fața locului. Um, vor fi inspectate toate uh, culturile de porum, se va urmări respectarea normelor internaționale cu privire la protecția copilului și la protecția muncii și se va vizita întreaga țară. Vom, va trebui să vedem care sunt rezultatele acestei misiuni de monitorizare și cum uh, va respecta uh, guvernul uzbec cerințele impuse deci, iată un exemplu foarte bun uh, al felului în care uh, măsurile uh, comerciale pot fi folosite și pot fi eficiente în bunătățirea acestei situații, în situații din Asia Centrală. Doresc să menționez conferința din Brasilia din octombrie cu privire la munca copiilor. Am avut o conferință similară la Haga în 2010 și DigiTrade va fi prezent în Brasilia. Um, conform standardelor pentru protecția muncii, trebuie să vedem cum pot fi folosite măsurile, politicile comerciale pentru a îmbunătăți standardele de muncă. Președintele, mulțumim pentru prezentare. Aveți într-adevăr dreptate. Am uitat și eu să vorbesc despre Uzbekistan, o țară în care Parlamentul European a avut un rol cheie, la fel ca și Comisia, în uh, exercitarea de presiune asupra guvernului uzbek. Uh, și am, uh, am refuzat să continuăm negocierile dacă nu vedeam progrese din partea acestei țări. Pot să confirm că am avut o colaborare foarte bună cu șeful DigiTrade și mulțumim uh, Comisiei pentru cooperare. Am primit deci o scrisoare din partea șefului DigiTrade și aceasta spune că misiunea de monitorizare de la fața locului va avea loc în uh, septembrie, va acoperi întreaga în toate culturile și se va concentra pe situația privitoare la munca copiilor. Această misiune este mai mult decât binevenită și arată cum putem noi uh, trage Comisia la răspunde, răspundere pentru ca aceasta să aibă rezultate. Acum voi da cuvântul uh, membrilor Comisiei INTA, care pot să adreseze întrebări Comisiei. Regret totuși că după vot ne-am pierdut câțiva membri ai uh, comisiei și uh, câteva grupuri politice nu sunt reprezentate acum. Îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, pentru că datoria membrilor este să fie prezenți la comisie. Trebuie ca regulile de procedură să facă astfel încât ca la fiecare discuție să fie reprezentat să fie măcar un reprezentant a fiecărui grup politic. Ședința este transmisă prin internet, ne urmărește întreaga lume și uh, nu ne comportăm foarte responsabil în momentul de față. Cred că coordonatorii trebuie să se asigure că membrii grupului lor sunt prezenți măcar atunci când uh, există discuții, dezbateri cu comisia. Îi rog pe asistenți să transmită foarte clar acest mesaj. Um, mi se pare foarte rău că membrii nu sunt aici. Domnul Lange. Mulțumesc foarte mult și pentru mesajul pe care l-ați adăugat la sfârșit, domnule președinte. Pentru că chestiunea muncii copiilor este o parte importantă din politica noastră comercială. În descrierea cauzelor, v-ați referit la sărăcie și așa mai departe. Nu s-a vorbit însă despre comerțul intrastatal. nu știu dacă există, dacă cumva aceste state uh, permit, tolerează sau chiar promovează în mod activ munca copiilor. Apoi, ați vorbit despre niște măsuri. M-am gândit la dialogul cu companiile europene. Facem acest lucru de foarte mulți ani, dar ce înseamnă acest lucru? De ce înseamnă acest dialog? Mi se pare formularea puțin cam vagă. În al treilea rând v-ați referit la restricții și la sistemul SCP. puteți, în calitate de comisie, să sugerați uh, includerea în SGP a Pakistanului, de exemplu, în care, țară în care munca copiilor este în continuare o problemă. Apoi, să, mă bucur că s-a făcut progres în Uzbekistan și, după cum a spus președintele, Parlamentul a jucat un rol esențial aici pentru a ne asigura că OIM va efectua această misiune. Există zvonuri că misiunea OIM va avea loc doar cu reprezentanții ai guvernului și că nu se pot face interviuri independente cu cetățenii. pentru că totul este controlat de guvern. Ce are de spus Comisia în acest sens? Bernd, any other question to the Commission? Paul Murphy, go ahead. Mulțumim foarte mult, Bernd. Acum reprezentantul uh, GUE, domnul Paul Murphy. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc și uh, reprezentantei comisiei. foarte bine să avem un document pe marginea acestui subiect. Sunt foarte multe lucruri care pot fi discutate și dezbătute, care se reflectă în, um, în document. Uh, sunt informații foarte interesante acolo, dar pot fi interpretate diferit. Prima întrebare pe care o am este de ce nu există o, există o justificare în documentar de ce să ne concentrăm doar pe una dintre cele patru uh, tipuri de uh, forme, cele mai rele forme de uh, munca copilor și deci nu și pe prostituție, sclavie și trafic de droguri. Înțeleg care este uh, motivația că 90% uh, dintre munca aceasta era și concentrat pe munca periculoasă, dar dacă ne uităm la uh, prostituție, la sclavie, la implicarea în comerțul cu droguri, e bine, și acolo uh, este vorba de proporții mari și de un impact foarte mare uh, asupra societății. De asemenea, s-a mai uh, menționat faptul că primele trei uh, forme uh, de muncă a copiilor sunt foarte rar legate de comerț. Bun, dar dacă ne uităm la situația din lume, dacă ne uităm la Mexic, să spunem, așa numitele machilas, acele zone de liber schimb, puteți vedea că uh, Um, odată cu uh, dezvoltarea zonelor de liber schimb, e bine, urmează și uh, uh, fenomenul prostituției, prostituția în rândul copiilor și toate celelalte um, forme grave de munca copiilor pot să vină odată cu zonele de liber schimb, cu dezvoltarea um, zonelor de minerit, de exemplu, mm, și pe o perioadă de Mm, de timp uh, mai era vorba și de feminicid, uh, um, așa cum uh, se numeau, era vorba de uciderea um, prostituatelor. Sunt o serie de astfel de fenomene um, care nu știu cât sunt cuantificatele bine cu 10% sau altceva, dar sunt unele care au un impact semnificativ asupra societății. Și Um, s-a spus că doar 5% din cele mai uh, grave forme ale muncii copiilor sunt relaționate cu um, comerțul, dar acest lucru este doar de suprafață și argumentul uh, propus aici este că este vorba de muncă care se uh, desfășoară în fermele de subsistență, în exploatația agricolă de subsistență, dar în multe, multe situații este vorba de copii care sunt implicați în munca agricolă în aceste ferme și acest lucru implică faptul că nu merg la școală și așa mai degrabă și acest lucru permite ca um, părinții să meargă să lucreze în um, uh, slujbe necalificate și prost plătite și acest lucru face ca um, alte ca această producție să fie realizată la un preț mai, mai scăzut și acest lucru încurajează comerțul în acele zone. Ei bine, este vorba de um, o, o plată mai mică în care se face acestor um, uh, lucrători pentru că activitățile lor uh, de caz în ce sunt făcute de copii și așa mai departe. Acest lucru așadar are un impact indirect asupra comerțului. Um, încă un lucru Uh, s-a spus de către um, Comisie că um, liber schimb înseamnă creștere economică și creștere economică înseamnă eliminarea pe termen lung a muncii copiilor, niște progrese în aceste aspecte care sunt importante. Dar dacă vă uitați la situația reală a lucrurilor, bine, lucrurile nu stau așa de simplu. Ei bine, uh, nu neapărat uh, Um, această muncă nu este redusă neapărat de creșterea economică. Nu se elimină prostituția și toate celelalte fenomene. De exemplu, a existat uh, creștere economică uh, în Haiti care a dus la o disparitate a, distribuției veniturilor. Iar acest lucru este un semnal foarte concret uh, Cred că ar fi mai degrabă uh, indicat să ne uităm la astfel de uh, aspecte și nu la cele um, um, brute de PIB și așa mai departe, când e să ne uităm la creșterea economică atunci când ne uităm la, uh, în profunzime la formele cele mai grave de muncă a copiilor, trebuie să ne uităm și la distribuirea veniturilor în analiză, dacă vrem să vedem mai bine analiza, re, mm, relația cu comerțul a mm, celor mai grave forme de muncă a copiilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, aș vrea să mai adaug și eu câteva lucruri. Uh, comerțul nu reprezintă sursa, uh, dar trebuie să fie o parte a soluției pentru combaterea muncii în rândul copiilor. A fost vorba de cazul Uzbekistan și de altele. Acolo cred că s-a văzut bine cum poate comerțul să reprezinte un instrument pentru îmbunătățirea unei situații. De asemenea, n-am nicio îndoială că uh, Uniunea Europeană este în avangarda luptei împotriva muncii copiilor, dar problema este dacă facem suficient. Și Parlamentul cu siguranță se află în primele rânduri în, acest, uh, în această luptă și acest lucru este demonstrat de situația din Uzbekistan. Însă, Trebuie să ne punem întrebarea încă o dată, așa cum am mai spus, dacă facem suficiente în acest sens. Există niște obiective OIM de eliminare a celor mai grave formă de um, muncă a copiilor până în 2016, adică peste trei ani. Desigur, noi nu suntem singuri pe lume, nu luptăm singuri pe acest front, dar având în vedere Uh, situația din lume și obligațiile noastre constituționale, cred că nu ar trebui să uităm de răspunderea pe care o avem, de obligațiile pe care le avem și așadar să ne punem întrebarea dacă nu cumva ar trebui să facem mai multe pentru a atinge acest obiectiv uh, OIM. De asemenea, ați menționat uh, și dumneavoastră și ați, mm, sprijinit și de Bert uh, Lange că un instrument uh, dintre cele mai importante pe care le avem sunt cele de mm, instrumente comerciale. Iar uh, istoria ne-a arătat că mm, pur și simplu amenințarea de a deschide anchete pentru um, în vederea retragerii preferințelor comerciale sunt măsuri foarte eficiente în atragerea unor modificări, unor schimbări în bine. Acum, altceva Poate, poate ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva ne-am um, limitat în utilizarea acestor instrumente de care deschi, dispunem, deschiderea unor anchete în vederea uh, retragerii preferinților um, preferințelor și dacă nu cumva ar trebui să folosim aceste instrumente mai des, așa, cu caracter um, uh, de precauție. Bine, n-ar trebui să devină uh, Um, unele cu caracter banal, să le folosim în uh, orice situație, pentru că altfel n-ar mai fi eficiente, dar cred că mm, Comisia ar trebui să-și revizuiască abordarea cu privire la aceste amenințări. Comisia, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc membrilor Comisiei pentru punctele de vedere interesante și pentru întrebări. Am să încerc să răspund la fiecare dintre ele. Întrebarea referitoare la faptul dacă ne-am uitat cu atenție la rolul statelor și ajutoarelor de stat. N-am analizat acest element de data aceasta, dar atunci când avem de-a face și avem relații comerciale cu anumite state, suntem conștienți de faptul că există state unde există astfel de practici. S-a menționat cazul Uzbekistanului, există clar o intervenție a statului și a economiei de stat acolo și situația este altfel în țările în care se toler tolerează astfel de practici, dar nu se promovează în mod activ, de exemplu în Africa subsahariană. Deci nu există o modalitate organizată de uh, a, a profita de munca copiilor. Dar vom introduce și acest element în documentul nostru. O altă întrebare s-a referit la SPG și SPG Plus cu Pakistanul. Un lucru e clar. Avem un sistem SPG care dă preferință anumitor țări și în cadrul acestui sistem aceste preferințe se acordă pentru că țările sunt sărace, dar cu toate acestea trebuie să se îndeplinească anumite condiții legale. Și dacă există o încălcare serioasă și sistematică a unor principii fundamentale ale uh, criteriilor uh, Convenției uh, condițiilor de muncă sau convențiilor OIM, atunci avem uh, mandatul de a investiga situația. Deci eu cred că trebuie în primul rând să respectăm legea, să o aplicăm și să facem și mai multe presiuni politice și tocmai de aceea acesta s-a trebuit făcut la nivelul UE în general. Dacă ne întoarcem la sistemul SPG+, care este diferit de SPG, aceasta înseamnă preferințe suplimentare pentru anumite țări, însă bineînțeles benchmark-ul este mult mai ridicat. Pentru a se alătura acestui sistem, țara trebuie să dea dovadă care a ratificat convențiile necesare și că le și implementează. Mai important însă decât atâta este că, după ce s-au alăturat acestor convenții, trebuie să-și iau un angajament ferm că vor menține ratificarea și vor continua implementarea în legislație și în practică. Trebuie de asemenea să ofere o raportare permanentă și să realizeze monitorizări deci, dacă ne întoarcem la problema Pakistanului, într-adevăr, Pakistanul are probleme cu uh, munca copiilor. Și la momentul acesta, ținând cont de rapoartele uh, pe care le-am avut din partea organizațiilor de monitorizare, considerăm că legislația nu este implementată așa cum trebuie. Însă dacă Pakistanul se alătură sistemului SPG+, atunci vom avea un instrument în plus și vom putea utiliza această presiune pentru a face o monitorizare permanentă, pentru a avea rapoarte permanente, lucru care nu s-a făcut până acum și pentru a ne asigura că, într-adevăr, implementarea este totală față de angajamentele pe care și le iau atunci când se prezintă în SPG+. Deci, um, o bună parte a veniturilor acestor țări trebuie utilizate și pentru cauze bune. Și aici ajungem la o altă întrebare, dacă comerțul duce la scăderea sărăciei. Bineînțeles, problema nu este foarte simplă, aici avem chestiuni foarte specifice, probleme de comunicare în legătură cu comerțul, în urmă cu un an s-a făcut un raport în uh, profunzime și s-a văzut cât de importantă este distribuirea veniturilor la nivel național. Dar acestea sunt chestiuni mai degrabă de competența națională. De ce ne-am centrat uh, pe munca de risc? Acest lucru l-am explicat în documentul nostru și țin cont de comentariul pe care l-ați făcut că, într-adevăr, există o legătură indirectă între alte forme de uh, grave de muncă ale copiilor și uh, comerț, lucru care nu trebuie neglijate. Dar aceasta este redactarea pe care am găsit-o noi. Am încercat să găsim um, date empirice, estimări um, pe care să le analizăm. Și, bineînțeles, aceasta are o legătură directă și cu activitatea comercială, așa cum s-a explicat aici. Cum lucrăm noi cu mediul de afaceri? Există comunicări și strategii pentru responsabilitatea corporatistă, bineînțeles pe baza unor angajamente voluntare pe care și le iau companiile. Spuneam în dimineața aceasta cum lucrăm noi, de exemplu, la OCDE cu ghidul pentru companiile multinaționale și, de asemenea, cu uh, lucrările făcute la nivelul Națiunilor Unite. Comisia are niște abordări sectoriale pentru anumite companii, pentru felul în care în anumite sectoare de activitate se respectă dreptul muncii sau drepturile omului și, bineînțeles, aceasta ar acoperi și munca copiilor și lucrăm în continuare prin aceste organizații internaționale pentru ca companiile noastre să aibă um, un comportament din ce în ce mai bun. Acum, în legătură cu misiunea de monitorizare a OIM, aceasta este o chestiune de viitor, dar nu cred că s-au acordat termenii misiunii. Guvernele au acordat că vor îndeplini standardele OIM și, prin urmare, va trebui să asigurăm un acces adecvat și o participare potrivită în funcție de acestea. Dar vom vedea dacă vom avea acces sau dacă, din potrivă, guvernele vor fi reținute. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă cazul Uzbekistanului va fi un caz de succes, atunci ar trebui să-l și sărbătorim. Iată, am ajuns la sfârșitul punctului 16, acum grupul 17, activitățile grupurilor de monitorizare. Aveți, ca de fiecare dată, posibilitatea să ascultați o scurtă raportare din partea grupurilor Am avut uh, întâlnirea cu Canada, raportorul nu este aici. Avem însă și o altă întâlnire cu vicenegociatorul din partea UE pe 26 iunie, Peter Stajnic. Te rog, scuză-mă, nu te văzusem. Mulțumesc, domnule președinte. Sper să nu fi devenit uh, invizibil. M-am uh, dus doar pentru câteva minute, am, am fost plecat la Comisia de Bugete pentru vot și m-am întors acum pentru aceste grupuri de monitorizare. În ceea ce privește raportul uh, referitor la Canada, după cum menționați și dumneavoastră înainte de vacanța de vară, am avut o întâlnire la care participarea a fost ridicată. Știam care urma să fie rezultatul, n-au fost multe surprize în acest sens, pentru că atât colegii mei și publicul care a monitorizat ultimele evenimente nu ne putem pronunța, lucrurile merg mai departe, dar nu avem uh, rezultate nemaipomenite, nici un eșec clar. Partea bună e că Vocile um, de compromis și optimiste sunt din ce în ce mai numeroase, în special din partea primului ministru Harbour al Canadei. Probabil că acum sunt mai optimist decât eram înainte și cred că probabil că în curând vom ajunge la un acord. Însă, din păcate, am ratat deja două termene și sper ca Parlamentul acesta până la sfârșitul mandatului său deci până în iulie 2014 să ajungă la un acord. Un al doilea lucru uh, care îmi dă speranțe este că cu toții am avea de profitat dacă vom încheia acordul CITA și știm cu toții că există deja niște ședințe preparatoare care sunt um, prevăzute pentru iulie. Deci acesta era un al doilea termen pe care speram să-l fi respectat și nu s-a întâmplat. Însă, principalul obstacol, pentru că sunt mai multe, dar uh, principalul este cel referitor la carnea uh, de porc și mânzat și, de asemenea, uh, ce se întâmplă în industria farmaceutică, Există alte chestiuni minore care ar trebui să fie rezolvate și pe care l-am menționat uh, mai devreme. Ceea ce aud mereu din partea UE și în special din partea Canadei, la biroul primului ministru în special, unde se pare că se minimizează acest lucru, ei sunt un pic mai uh, plini de speranță, dar toată lumea așteaptă până la urmă să se ajungă la o concluzie. Dar vă spun și repet încă o dată, am pierdut, am ratat deja două termene și sperăm ca până la urmă acest acord să dea roade pentru cetățenii de cele două părți ale Atlanticului, cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, cu toții așteptăm încheierea acestui acord cât mai repede, cu cât mai repede, cu atât mai bine. E bine să auzim și din uh, gura negociatorului. Doamna Kele, Asia Centrală. Într-adevăr, grupul de monitorizare a lucrat uh, foarte intens. Am avut uh, două întâlniri în în, înaintea vacanței de vară. Pe 21 mai am vorbit despre cazul Uzbekistanului, am vorbit cu ambasadorul de aici și cu un reprezentant de la DG Trade și din partea OIM-ului. Ambasadorul Uzbekistanului a insistat asupra faptului că Uzbekistanul este parte a OIM doar de patru ani, deci e nevoie de timp pentru că e un proces uh, treptat de adaptare și Uzbekistan este printre primele țări din acea regiune care a ratificat această convenție împotriva defrișării de la OIM și aceasta în cooperare cu OIM și cu Uniunea Europeană. Reprezentantul OIM a explicat că sistemul lor, sistemul de dialog, funcționează prin cererea de informații și aplicarea de eventuale sancțiuni. Această informație poate duce la misiuni de monitorizare, așa cum s-a întâmplat în 2012 în Columbia și în Grecia, și de aceea a insistat asupra faptului că Uzbekistanul nu era arătat cu degetul, nu era o prioritate pe agenda OIM. Reprezentantul Comisiei a insistat asupra cooperării între OIM și Uzbekistan și că uh, Comisia n-ar dori să utilizeze forța de presiune din partea SPG. De asemenea, misiunea de monitorizare a OIM ar trebui să înceapă pe 15 septembrie în Uzbekistan, deci cred că ar trebui să vedem ce se va întâmpla cu această misiune de aproape. A doua întâlnire a avut loc pe 11 iulie și se centra pe tema Kazahstanului. Ne-am întâlnit cu ambasadorul Kazahstanului, reprezentantul Comisiei, și doamna Mariana Racea din partea organizației pentru drepturile omului IPHR. După cum știm, Kazahstanul este un partener comercial important din Asia Centrală. Am început un acord de cooperare care trebuia să fie actualizat. Am început negocierile pentru acestea din iulie 2012. Președintele Barroso a vizitat Kazahstanul și după aceea Kazahstanul și-a luat angajamentul de a intensifica negocierile. Iată un lucru pe care l-am discutat la grupul de monitorizare și ambasadorul prezent acolo a insistat asupra importanței suveranității, a, a neamestecului în uh, treburile interne, cum ar fi, de exemplu, drepturile omului. Dânsul ne-a spus uh, de asemenea că a fost dezamăgit uh, de ofertele primite din partea UE pentru acordul de cooperare modern sau actualizat. Următoarea rundă a negocierilor va avea loc în luna octombrie, deci foarte curând, iar uh, eco um, negocierile economice și comerciale vor începe doar după uh, intrarea Kazahstanului în uh, OMC un lucru care este complicat din cauza negocierilor cu Rusia. După cum știți, cazul Kazahstanului a fost um, discutat de mai multe ori, au existat foarte multe critici făcute din partea membrilor la ședințele noastre. S-a vorbit despre lipsa de transparență în sectorul uh, petrolier, regulile SPS și alte chestiuni sensibile. Nu știu dacă cineva mai dorește să adauge ceva, aceasta a fost cât de cât uh, prezentarea pe care vroiam să o fac. Mulțumesc, spune președintele Statele Unite, eu sunt raportorul, un grup uh, foarte activ pentru că am început negocierile la TTIP pentru uh, acordul cu Statele Unite de data aceasta vom avea o întâlnire înaintea reuniunii de negociere și o altă întâlnire după aceasta pentru a vedea dacă au fost atinse obiectivele Uniunii și pentru a face o analiză asupra felului în care au mers negocierilor negocierile. Domnul Garcia este șeful negociator al Uniunii, a fost prezent acolo deja de două ori. Toate întâlnirile noastre au fost organizate cu participarea mai multor președinți de comisii care sunt interesați de aceste negocieri. Bineînțeles, și șeful delegației parlamentare UE SUA. Prin urmare, cred că ne-am îndeplinit obligațiile de monitorizare a negocierilor la acest acord atât de important. Principalul mesaj ar fi că prima rundă de negociere a mers conform așteptărilor, s-au discutat um, elemente importante și acum urmează a doua rundă a negocierilor care va avea loc în octombrie la Bruxelles. Aceasta este pregătită prin documente care vă sunt trimise uh, prin mail și de asemenea uh, vom avea videoconferințe. Cred că ambele părți doresc să grăbească negocierile. În viitoarele săptămâni, o delegație a Congresului American va veni aici. inclusiv președintele Subcomisiei pentru Comerț. Noi uh, l-am invitat să vină aici, la Bruxelles, la grupul de monitorizare a relațiilor cu Statele Unite și, bineînțeles, dacă și dumneavoastră doriți să participați la această întâlnire care a fost programată, sunteți bineveniți. Aceasta este pentru a răspunde invitației pe care am primit-o noi și vizitei noastre de la Washington anul acesta. Am participat la subcomisia prezidată de colegul nostru de la Congresul American, un lucru fără precedent până acum, și faptul că um, congresmanul american va veni aici în Europa, aceasta este o oportunitate deosebită pentru noi pentru a întări relațiile noastre. Rusia. Acum, am avut o întâlnire pe 4 septembrie pentru a discuta cazul Rusiei. Au participat DG Trad și reprezentanții ai producătorilor um, de automobile, toate acestea pentru a discuta taxele pentru automobile. După cum știți, acest caz a ajuns până în fața OMC-ului din cauza măsurilor discriminatorii care au fost luate de către Rusia, care nu sunt compatibile cu obligațiile pe care Rusia și le-a asumat în cadrul OMC. Asia. Raportorul este aici. Domnul Murphy, vă rog. Meeting of the monitoring group on the 10th of July. Da, am avut o primă ședință pe 10 iulie, deci înainte de vacanța de vară. Ne-am axat pe două chestiuni. În primul rând Bangladesh, mai ales în, ce, în, în lumina evenimentelor de atunci, uh, prăbușirea Rana Plaza și incendiile din uh, fabricile de textile și apoi uh, statutul SGP pentru țările din uh, Asia de Sud. În ceea ce privește Bangladesh, am avut câteva inițiative, un, plan de acțiune tripartit al OIM uh, cu privire la siguranța clădirilor și prevenirea incendiilor, plan semnat de companii europene, în general, și că până acum uh, nu, a semn, nu au semnat și companii americane. Am discutat și despre inițiativa care, pe care a luat-o, pe care a lansat-o domnul comisar de Hucht înainte de ședința noastră cu privire la condițiile de siguranță la locul de muncă. Acest lucru a inclus și uh, trimiterea unor inspectori în Bangladesh. Am discutat dacă uh, 200 de inspectori în plus vor uh, duce la o diferență apreciabilă la fața locului. Comisia a primit uh, uh din partea Maldive și Pakistan uh, candidatura pentru a face parte din uh, SGP+. Plus. Am discutat procedura uh, de candidatură. După cum știți, Comisia um, beneficiază de acte delegate în, cadru, în, în cazul candidaturilor acestor țări. Apoi am discutat uh, despre ședința de urmărire cu privire la Bangladesh. Uh, urmează ca INTA să se, să se întâlnească în două săptămâni cu ambasadorul Bangladeshului și cu Eurotex și cu, și probabil ne vom mai întâlni și cu alte părți interesate pentru a discuta aceste probleme. Thailand, uh, rapporteur, Mr. Proust is not there. Domnul Proust nu este aici, din câte văd. Din câte văd, în iunie s-au discutat um, acordul de liber schimb între UE și Thailanda. Trebuie să vedem care sunt ultimele etape ale negocierilor, cele mai recente etape. Conform surselor mele, rezultatele după prima rundă negocieri au fost foarte bune. Uh, domnul Kazak. Mulțumesc, domnule președinte. Cu privire la Japonia, într-adevăr ne-am întâlnit înainte de vacanța de vară și am avut ocazia să discutăm rezultatele primei runde de negocieri și cu domnul Mauro Petrucione și cu ambasadorul Japoniei uh, la Bruxelles, la UE. Mesajul din partea lor a fost foarte încurajator în ceea ce privește continuarea negocierilor. Cea de-a doua rundă de negocieri s-a încheiat chiar înainte de vacanța de vară. Comisia a spune că negocierile au fost foarte constructive, în general, chiar dacă au apărut câteva probleme în ceea ce privește achizițiile publice și tarifele. În plus, am avut un schimb de păreri foarte bun cu doi reprezentanți ai unor sectoare cheie din uh, industria uh, auto, din industria auto și în industria uh, feroviară. Cred că este foarte important să ascultăm uh, părerile acestor reprezentanți din sectoare cheie și uh, am aflat cu interes că, în ciuda rezervelor foarte puternice pe care le-au avut reprezentanții acestei, acestor industrii în cadrul negocierilor, acum uh, abordarea din partea lor este mai pozitivă. Cu siguranță, dacă japonezii vor fi de acord cu privire la barierele netarifare și um, achizițiile publice. Uniunea Europeană monitorizează negocierile și um, ne așteptăm ca Japonia va ca Japonia să scoată aceste obstacole netarifare în, uh, în curând. Și ne așteptăm ca Japonia să intre în, uh, în negocierile pentru parteneriatul transpacific, care, lucruri care ar putea avea consecințe asupra uh, agendei de negocieri a Japoniei. Deci vom uh, continua să urmărim îndeaproape uh, care sunt negocierile în aceste sectoare sensibile. Mulțumesc! This is the end of this uh, item. Let me... Mulțumesc foarte mult. Am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi. Trebuie să facem o evaluare a deciziei noastre de a stabili um, grupuri de monitorizare. Totuși, uh, cred că lucrurile merg foarte bine. Raportorii ne-au dat uh, uh, câteva idei foarte bune, ne-au oferit informații importante, uh, există comunicare cu experți și cu responsabilii politici. Cred că această metodă cu raportorii a fost foarte utilă în îmbunătățirea eficienței noastre și îmbunătățirea comunicării cu partenerii și cu Comisia. și a fost uh, o uh, cale de a mă degreva pe mine de responsabilități. Deci, acum nu fac decât să, să fiu gazda celor care vor să discute despre aceste grupuri de monitorizare și activitatea lor în cadrul Comisiei INTA. Vă mulțumesc foarte mult! Cred că experiența aceasta a fost una foarte pozitivă. În cele din urmă vom face o evaluare formală a acestei experiențe cu raportorii, pentru că uh, s-ar putea ca și alte comite, comitete, comisii, îmi cer scuze, să poată beneficia de pe urma experienței noastre. Ne apropiem de sfârșitul mandatului nostru, trebuie deci să învățăm mai multe din ce am făcut. Nu Văd să existe proiecte la diverse. Următoarea uh, ședință va avea loc pe 16 și 17 septembrie. În 16 septembrie la ora 3 după masă. Mulțumesc!